Je vous propose de, de recommencer notre... V-aș propune să începem reuniunea. Chiar dacă... Euh, du retard dans, dans notre... Chiar dacă e cam gol în sală, o să începem. Vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi de azi. Este vorba despre o dezbatele cu privire la bugetul general al Uniunii o să ne concentrăm pe proiectele pilot și pe acțiunile pregătitoare și voi da cuvântul doamnei Șucova, care este uh, director la DG Employment. Astăzi, discuția se va purta doar pe baza proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare, asta ca să evităm orice confuzie și relevanța lor în exercițiul bugetar precedent. Coordonatorii au dorit să organizeze acest schimb cu Comisia pentru a înțelege mai bine felul în care ideile noastre depuse sub uh, aceste două forme sunt integrate în bugetul Uniunii ca atare și cum sunt puse în aplicare în termen de calendar și așa mai departe. Deci, repet, nu este vorba despre proiectul de aviz al doamnei Clun, care se referă la trilogul bugetar pentru bugetul 2018. Această discuție este programată pentru data de 25 aprilie cu participarea domnului Mureșan, care este raportor pentru buget. În cadrul acestor acțiuni pregătitoare și proiecte pilot evocate astăzi, uh, ne vom referi la uh, consolidarea capacității antreprenoriale ale tinerilor migranți, la, proiectele, la proiectul pilot ALECO pentru posibilitatea de uh, cooperare în domeniul antreprenoriatului, proiectul de mobilitate uh, pentru ucenici, um, referindu-se mai ales la integrarea tinerilor pe piața muncii cu ajutorul uceniciei. Și acest proiect ține de DG Ample. Proiectul pilot cu privire la relațiile între universități pentru crearea de uh, posibilități profesionale pentru tineri Uh, și se va vorbi și despre uh, proiectul referitor la uh, potențialul profesional în afara orașelor mari, proiectul referitor la mobilitatea pentru șomerii mai în vârstă de 35 de ani, acțiunea pregătitoare pentru garantia, garanția pentru copii. Um, și aici tot DG Ample este responsabil și acțiunea pregătitoare uh, cu privire la evaluarea uh, programelor de antreprenoriat în învățământul, uh, uh, în învățământul superior. Iată, acestea cât, sunt câteva dintre proiectele și acțiunile aflate în curs și îi voi da acum cuvântul doamnei Sucova de la Digi Employment. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați eurodeputați! Am plăcerea de a vă prezenta întâi contextul raportului. Avem și o prezentare PowerPoint. Este vorba despre primul raport interimar în care avem detalii cu privire la toate, toate cele 79 proiecte și acțiuni pregătitoare care vor fi implementate anul acesta. Acest raport Uh, se referă la o sumă de 62 de milioane alocate pentru acțiunile pregătitoare și 40, pentru, 40 de milioane pentru proiectele pilot. De asemenea, am dat o da- descriere detaliată a obiectivelor fiecărei acțiuni și fiecărui proiect. Avem un calendar orientativ pentru fiecare acțiune și proiect și vom prezenta un al doilea raport care va face parte din proiectul de buget pentru 2018 în iunie. În competențele uh, DG Ample avem un proiect uh, pilot, o acțiune pregătitoare și garanția pentru copii, care este o acțiune suplimentară. Voi explica de ce este suplimentară. Uh, Uh, adică datorită modelului de implementare pe care îl propunem uh, în 2017, pentru 2017. Primul proiect este cadrul european pentru mobilitatea ucenicilor. Uh, dorim să dezvoltăm mai bine cetățenia și competențele prin integrarea pe piața muncii. Ne aflăm în al doilea an de implementare, de altfel, și obiectivul nostru este să testăm diferite modele pentru a uh, stabili o infrastructură necesară pentru uh, mobilitate și când spun servicii ne referim la asigurări, la aranjamente practice, cazare și așa mai departe. Dar proiectul va analiza și metode de a face astfel încât ucenicile să fie mai atrăgătoare pentru tineri și cam acesta este obiectivul umbrelă al muncii noastre uh, în general, să creștem interesul tinerilor pentru aceste ucenicii și să le să integrăm mai bine pe piața muncii. În uh, cadrul acestui proiect, în 2017, vom organiza o, uh, un apel pentru propuneri, pentru finanțare, vom, vom implica uh, actorii uh, interesați cheie și dorim să dezvoltăm uh, sisteme și rețele pentru a avea o implementare pe termen lung uh, de calitate pentru o uh, mobilitate de șase luni. Avem de asemenea și un plan de comunicare care se concentrează pe mobilitate. Am încercat să facem apel la toți, la toate părțile interesate, mai ales la companiile care doresc să primească ucenici. În 2017 am uh, publicat deja în 25 ianuarie acest apel la propuneri. Uh, termenul limită era 25 martie pentru solicitări. Evaluăm acum propunerile și dorim să începem deja proiectele în uh, trimestrul al treilea. Este vorba despre un angajament de 2 milioane de euro pentru această propunere și credite, din, uh, credite restante din 2016, care se ridică la 840.000 de euro. Am avut o sesiune de informare cu părțile interesate în 22 uh, februarie și cred că ofertele pe care le-am primit au, uh, sunt de bună calitate și vom putea să alocăm banii unor proiecte bune. Am avut activități de comunicare pentru îmbunătățirea conștientizării și facem aceste activități uh, prin mai multe inițiative la nivel european, inclusiv prin Alianța Europeană pentru Ucenicii, uh, Pactul European pentru Tineret și uh, săptămâna competențelor profesionale, vocaționale, care a fost ținută în 2016 și este un eveniment care se va repeta în fiecare an. Punem accentul pe calitatea uh, uh, formării profesionale. Acțiunea pilot, uh, acțiunea pregătitoare, îmi cer scuze, este, se numește Reactivate și se referă la șomerii uh, de peste 35 de ani. Ne aflăm de asemenea în al doilea an de implementare și dorim să ajutăm uh, adulții Uh, de peste 35 de ani, care uh, sunt șomeri de multă vreme, să se, să se reintegreze pe piața muncii. Este un model pe care l-am mai folosit, am uh, inclus măsuri asemănătoare cu cel de la proiectul, cu cel de la proiectul pilot și urmează să extindem și proiectul pilot. În 2016 am avut primul val de proiecte și am tras niște învățăminte foarte utile pentru a doua parte a implementării, pentru a doua etapă. Măsurile de sprijin din cadrul acestui proiect vor varia în funcție de piața muncii și ar trebui să se refere cel puțin la uh, acordarea de posibilitate a șomerilor să meargă în, uh, la interviuri în străinătate sau să primească Uh, sprijin lingvistic, adică să formare lingvistică și de asemenea să fie ajutați pentru uh, a se integra mai bine pe noua piața muncii. Beneficiarii vor fi și uh, șomerii, uh, persoane care doresc să-și schimbe cariera și întreprinderile. Dorim să folosim uh, opțiuni de cost simplificate pe cât se poate de mult, uh, dorim să evităm uh, costurile reale declarate și să facem implementarea cât mai simplă. Um, uh, trebuie să avem o durată de minim 3 luni pentru formări și 6 luni pentru ucenicii și credem că acest lucru ar uh, ajuta foarte mult și pe partea de costuri. pregătim uh, uh, uh, apelul la oferte și dorim să începem proiectul în trimestrul 4. Am invitat consorții de cel puțin trei state membre pentru a avea o acoperire geografică suficientă și pentru a oferi mobilitate persoanelor de peste 35 de ani. Proiectele din propunere trebuie să aibă o durată de maxim 18 luni și credem că vom primi cel puțin 3 sau 4 propuneri de bună calitate și vom oferi tot sprijinul necesar pentru Uh, mulți oameni uh, peste vârsta de 35 de ani pentru ca ei să-și poată testa posibilitățile de a se muta în altă țară, să facă o ucenicie, să facă o formare sau chiar să-și găsească un loc de muncă. De muncă. Garanția pentru copii propusă de Parlament a fost propusă în calitate de nouă acțiune pregătitoare. Am alocat 2 milioane de euro pentru bugetul 2017 și considerăm că această acțiune pilot, spune vorbitoarea, este, acțiune pregătitoare, este o investiție um, venită în urma recomandării din 2013, care se numea Investing in Children. Suntem întru totul de acord cu cele cinci domenii în care dorim să ajutăm copiii Uh, în, uh, aflați la risc de sănătate, dorim să-i ajutăm să aibă acces la îngrijiri medicale, educație gratuită, um, îngrijiri uh, gratuite, locuințe decente și hrană suficientă. Nu este vorba despre pregătirea unei noi legislații, este pur și simplu o completare pentru acțiunile și eforturile pe care le derulăm actualmente pentru copii. Așa că propunem ca această acțiune să fie inclusă la programul pentru uh, ocupare și renovare socială. Uh, vom amenda, vom uh, modifica programul colegilor noștri de la cealaltă direcție generală anul acesta. Trebuie să spun că această idee a garanției pentru copii se potrivește foarte bine cu uh, obiectivele uh, programului pentru inovare socială și ocupare, pentru că obiectivele sunt combaterea excluziunii sociale și sărăciei. Tocmai de aceea am dorit, uh, am, ne-am gândit că acest acest proiect va fi unul foarte bun în cadrul programului de anul acesta. Sperăm să-l putem lansa în toamnă și să începem implementarea la începutul anului viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, am informații referitoare la alte proiecte și vă pot răspunde la întrebări, dar uh, în măsura în care, uh, în care pot. Mulțumesc pentru această intervenție. O să dau acum cuvântul raportorului și uh, raportorilor din umbră care uh, au lucrat pe buget. Doamna Clun are întâi cuvântul de la PP. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, comisiei uh, că ne-a spus cum stăm uh, în legătură cu diversele proiecte și acțiuni pregătitoare. Firește, sunt niște instrumente foarte valabile dacă vrem să vedem uh, ce se întâmplă cu noile activități și noile politici. Am avut o bună implementare a bugetelor anterioare pentru proiecte și e bine că la acest moment avem uh, ocazia de a vedea ce s-a întâmplat cu acțiunile noastre de-a lungul uh, timpului, asta câtă vreme pregătim viitorul buget în următoarele luni. Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei că ne-a oferit uh, sprijin și informații care au fost inițial solicitate de coordonatorii noștri. Probabil uh, ce am aflat astăzi uh, reflectă modul de gândire al acestei comisii în ceea ce privește nevoia de a ne axa pe șomajul în rândul tinerilor și șomajul uh, pe termen lung, care este undeva la 35%. Mobilitatea ucenicilor este de asemenea un subiect extrem de important. Aș dori să mai întreb ceva. Este vorba de 2 milioane pe 2017 apoi 2,84 uh, milioane, milioane pentru următorul an. Câte state credeți că vor fi implicate în acest uh, demers? Câte țări au fost implicate anul trecut, în 2016? Căci mă gândesc că dacă ne axăm acum pe educația profesională, facem un lucru foarte important și trebuie să fim mereu conștienți de asta și să ne gândim că oamenii trebuie să aibă uh, abilitățile necesare pentru industrie sau pentru uh, piața muncii. Apoi, uh, acțiunile pilot, uh, spuneați uh, că au implicat un consorțiu de trei state membre Nu prea înțeleg cum ar putea funcționa astfel de consorțiu în realitate, așadar aș vrea niște explicații. Apoi, în ceea ce privește întreprinderile aflate la început și proiectele de pilot care le uh, privesc, cred că vedem că foarte multe fonduri sunt uh, investite în universități, în sectorul uh, uh, privat și mă întreb, avem uh, uh proiecte bune pentru a susține așa cum trebuie cercetarea, câtă vreme, firește, trebuie să luăm în calcul și posibile rezultate. Avem informații în legătură cu asta? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru aceste informații și pentru faptul că ne-a spus cum stăm în legătură cu aceste proiecte. Proiectele de pilot, uh, cred eu, sunt uh, foarte importante. Ele ne arată două chestiuni relevante, și anume valoarea adăugată europeană, care este esențială, deci e nevoie ca instituția europene să folosească bugetul comunitar pentru a stimula creșterea și uh, oportunitățile de uh, ocupare și pentru a susține munca statelor membre din acest domeniu. Numărul proiectelor pilot pe care le prezentăm uh, prin diversele amendamente cred că demonstrează că există o nepotrivire între ceea ce ni se tot spune despre subsidiaritate și ceea ce putem vedea în legătură cu uh, măsurile concrete puse în aplicare. E clar că valoarea adăugată europeană există. Acest lucru este demonstrat de proiectele pilot. E ceva ce noi vrem să hrănim aici în Comisia pentru Ocupare. Apoi, în ceea ce privește folosirea fondurilor din bugetul comunitar, e clar uh, că bugetul european uh, eventual nu ne permite să fim uh, destul de autonomi, suficient de autonomi în uh, capacitatea noastră de a acționa. Dacă ne gândim puțin la cele de ofertă pentru proiecte, căci multe dintre acestea se referă la aspecte sociale, precum ajutorarea vârstnicilor, susținerea tinerilor vulnerabili, combaterea sărăciei în rândul tinerilor, și uh, în rândul copiilor și așa mai departe. Deci, uh, uh, e o problemă reală, apoi să ne gândim puțin la întreprinderile care tocmai se înființează, ele trebuie susținute de Uniunea Europeană faptul că dimensiunea bugetului european nu este suficientă pentru a acoperi toate nevoile existente și pentru a acoperi, practic, uh, așteptările cetățenilor e o problemă. Însă acest instrument este unul, uh, unul foarte bun, deși reprezintă doar o picătură într-un ocean uh, cu privire la măsurile pe care noi le-am putea lua la nivel european. Am putea face, de fapt, mult mai multe. Aș vrea să mă axez uh, pe două aspecte. Garanția pentru copii, care este o propunere asupra căreia ne-am aplicat atenția deja de trei ani în cadrul acestei comisii pentru a încerca să luptăm cu sărăcia în rândul celor mai vulnerabili din societate, al celor care nu au niciun rol uh, în criza economică și care uh, au uh, avut de suferit de pe urma ei, care se confruntă cu o excluziune socială din cauza unor practici uh, proaste uh, ilustrate și de alții. Eu cred că garanția pentru copii ar trebui pusă la punct pentru a demonstra foarte clar că Uniunea Europene îi pasă de cei aflați uh, în uh, nevoie. Și apoi, în al doilea rând, lupta cu șomajul și combaterea șomajului. Este un proiect pilot care a fost foarte bine gândit, însă e esențial să înțelegem foarte bine care sunt consecințele crizei și să înțelegem în totalitate impactul uh, macroeconomic. Și apoi, firește, să găsim un răspuns uh, cuprinzător cu privire la abordarea uh, problemelor celor mai vulnerabili din uh, societate și de a-i ajuta uh, să beneficieze de pe urma redresării economice și de a nu fi lăsați astfel în urmă. A trebui să facem absolut tot posibilul pentru a ne asigura că fondurile necesare sunt alocate acestor două priorități. Mulțumesc! Mulțumim! E cineva din partea CER? Nu. Doamna Harkin nu e nici dânsa aici. GUE? Nici GUE. Prin urmare, dau uh, uh, din nou cuvânt, dau, uh, direct cuvântul doamnei Jean Lambert. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru uh, această prezentare. Am două, trei întrebări. Una, cred că se referă la strategia de comunicare pe care o avem uh, cu privire la acțiune pregătitoare și la proiectele noastre pilot. Auzim, deci, uh, că se vehiculează propuneri foarte interesante, cu implicații vaste pentru uh, societate. Uh, asta, practic, înseamnă că Uniunea Europeană se ocupă și de alte aspecte, nu doar de chestiuni minore. Deci se ocupă de problemele reale ale oamenilor și în acest caz este important să ne gândim cum procedăm. Noi, în calitatea noastră de Comisie pentru Ocupare, am putea și noi să reflectăm la aceste aspecte, să găsim o cale prin care să îi putem asculta pe cei care sunt implicați în aceste proiecte ca și participanți la diverse etape. Și asta ca să putem avea o legătură mai strânsă cu ceea ce se întâmplă. S-a vorbit despre instrumentul de susținere al IMM-urilor. Puteți să ne spuneți mai multe despre asta? cum s-a făcut publicitate acestui demers, uh, care e starea lucrurilor și care sunt uh, uh, problemele cu care ne confruntăm. Apoi, în ceea ce privește uh, uceniciile, ați putea eventual să ne spuneți câte ceva mm, despre sectoarele în care uh, activăm de exemplu cel al uh, locurilor de muncă ecologice. În acest sector ne-am dat seama că ar trebui să ne interesăm de mobilitate între uh, sectoare și de mobilitate la nivel transfrontalier. Și să vedem cum uh, s-ar putea potrivi lucrurile în acest sens. Avem o abordare sectorială. Mulțumim din partea FDD, văd că nu este nimeni, ba nu. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc. Sunt aici doar pentru a discuta uh, lucrurile. Am o întrebare pentru reprezentanta Comisiei. De fapt, trei, dar sunt întrebări foarte scurte. Mai întâi, uh, protejarea pieței uh, muncii, mai ales accesul la piața muncii pentru cei uh, cu dizabilități. Deci accesul persoanelor cu dizabilități la piața muncii, aici trebuie să existe niște principii. Până la urmă suntem un continent civilizat și o parte a acestui concept înseamnă că tratăm cu respect persoanele cu dizabilități. Apoi, în al doilea rând, șomajul în rândul tinerilor la nivel european. Ce măsuri s-au luat în legătură cu asta? Am impresia că vorbim foarte mult despre acest subiect, însă uh, Practic, uh, șomajul din rândul tinerilor este în continuare uh, foarte mare, așadar facem foarte mult zgomot pentru nimic. Cred că în acest context n-ar trebui să uităm nici de vârst, nici de cei aflați la vârsta uh, pensionării. Sunt persoane care nu sunt neapărat cu dizabilități sau cu probleme de mobilitate, uh, ci uh, ar trebui să ne gândim puțin ca la ei ca la o rezervă pentru piața muncii. Așadar, există proiecte sau stimulente pentru a mobiliza pe cei mai în vârstă să se întoarcă pe piața muncii? Mă gândesc la anumite sectoare și la anumite tipuri de activitate. În anumite sectoare, pentru anumite activități, ar fi benefic dacă uh, bătrânii ar putea uh, uh, reveni. E vorba de perspectivă umanitară mai degrabă pentru a evita excluderea vârstnicilor în societate. Mulțumesc. Mulțumim. Următorul vorbitor. Domnul Marta. Acest uh, proiect uh, pilot, uh, care, aceste proiecte pilot care ne-au fost prezentate sunt pline de bun simț, au logică, însă, din nou, trebuie să vorbim despre migranție, despre mobilitate și așa mai departe. Mi se pare că măsurile care privesc aceste domenii rămân slabe și nu se materializează. Noi, statele membre vizate, avem impresia că toate acestea sunt niște măsuri limitate. Și pentru a conchide, trebuie să spun că, încă o dată, dacă ne gândim puțin la efectele crizei, le gestionăm mai degrabă pe acestea, nu cauzele reale pe care toată lumea le uh, cunoaște, de fapt, măsurile de austeritate ale Uniunii Europene și dumpingul social chiar în sânul Uniunii Europene. Mulțumesc! Domnul Thomas Mann. Găsesc că este binevenit să discutăm acest subiect cu disciplina necesară, pentru că în legătură cu întrebarea care ni se pune frecvent, ce faceți voi în Parlamentul European? Aveți multe rezoluții, multe declarații de intenție, dar Europa nu răspunde la ceea ce se așteaptă cu adevărat. Mă gândesc la garanția pentru tineret, un model extraordinar, dar cât de greu a fost pentru noi pe plan comunitar să convingem statele membre să favorizeze eh, garanția planului eh, Juncker și să găsim la dispoziție 3,6 miliarde de euro pentru garanția pentru tineret. În sfârșit, statele membre au priceput eh, că este spre binele lor să financeze această garanție. Același lucru este valabil și în ce privește proiectele pilot. Statele membre trebuie să înțeleagă, este vorba despre modele care pot fi oferite pieței suplimentar față de propriile proiecte. Deci este un fel de valoare, plus valoare europeană care trebuie să fie mediatizată corespunzător. Nu um, ne propunem altceva. Statele membre inițial au boicotat multe din inițiativele noastre, unele au înțeles totuși ce ne propunem și eu mă bucur că șomajul în rândul tinerilor în țara mea a scăzut substanțial. Am trecut printr-o perioadă de reforme, ceea ce multe state membre nu înțeleg că este necesar. Aș sublinia întrebarea lui Jean Lambert. Strategia de comunicare. Cum putem uh, să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă că acțiunile noastre furnizează o plus valoare eu pentru uh, propriile state? Deci, Europa nu joacă un rol secundar noi uh, facem toate aceste lucruri nu pentru a ne lăuda, ci uh, ne dorim măsuri concrete care să vină în sprijinul statelor membre. Asta ar fi o îmbogățire substanțială. Deci, calitatea comunicării trebuie să se îmbunătățească. Pentru că avem mult de oferit și iată că am găsit și banii necesari pentru a finanța niște proiecte importante. Asta poate să ducă la rezultate pozitive, poate avea un efect de contaminare pozitivă. Merci. Je vais me... Mulțumesc. Îmi dau și mie cuvântul și aș reveni la proiectul în legătură cu pregătiri, formarea profesională și am două întrebări legate de acest proiect. Pe de o parte, cum puteți să implicați pe partenerii sociali în această dinamică? Pentru că uh, sunt actori importanți și vorbim adesea de relansare, de uh, dinamizare a dialogului social european. Dar când aud uh, punctul de vedere al sindicatelor europene și pe cei de la Business Europe, înțeleg că există uh, așteptări similare, dar cred că trebuie să simplificăm lucrurile pentru a-i atrage pe parteneri. Un al doilea element ați explicat în expunerea dumneavoastră. Uh, există diferențe uh, de uh, predarea limbilor străine în diversele state și este nevoie de a învăța și o limbă străină în cadrul acestor proiecte de formare profesională, pentru că uh, Eh, trebuie până la urmă să nu existe eh, și tineri care eh, cunoscând limbi străine să fie favorizați de a, această abilitate. Trebuie să avem în vedere, deci, și predarea limbilor străine în cadrul acestor proiecte de formare profesională. Domnul Marta, da, sunt uh, piste interesante pe care le descrieți. Dar aș dori să adresez și eu câteva întrebări Comisiei în legătură cu eventualitatea de creare de parteneriate între centrele de formare profesională din diversele țări. Pentru că trebuie să devină un instrument vizibil, valorizant, să fie cunoscut de către tineri pentru um, a accede la aceste rețele de formare profesională și după aceea ă, trebuie să ne gândim la echivalarea diplomelor ă, pentru că doar în felul acesta putem aprofunda ă, fenomenul. Și după aceea există și regiuni particulare în Europa, specifice, care sunt zonele de frontieră în care de multe ori întreprinderi foarte mici fac eforturi reale pentru a forma pe ucenici. Deci, Trebuie să valorificăm toate aceste variante, pentru că există câteodată și state vecine care ne uh, răpesc până la urmă tinerii care au beneficiat de o formare profesională în zona de frontieră, pentru că s-ar putea întâmpla ca în țara vecină să câștige cu 30% în plus Uh, la uh, salariu. Deci, în aceste proiecte pilot uh, se poate avea în vedere și susținerea eforturilor acelor șefi de întreprindere care își asumă până la urmă pregătirea profesională a tinerilor, a ucenicilor, pentru că își vor dori să și păstreze acest tineret calificat. Deci, în ce privește fondurile europene, cum putem simplifica lucrurile astfel încât lucrurile să avanseze rapid și uh, banii care sunt virați în folosul acestei uh, calificări profesionale să uh, revină până la urmă prin profit celor care au făcut efortul de a se implica în aceste demersuri. Din punct de vedere al mobilității, trebuie să ne gândim și la cazarea celor care urmează să fie calificați și trebuie poate să fie o problemă bugetară destul de serioasă. Pentru că, sigur, este bine să stimulăm mobilitatea transfrontalieră, dar depinde și uh, în ce uh, țară uh, te pregătești, pentru că dacă dacă ă, îi întrebi pe tinerii din Franța dacă acceptă să urmeze niște cursuri de calificare în România, nu știu dacă vor fi foarte ă, atrași de această perspectivă. Mulțumesc ă, pentru toate aceste întrebări și vă permit acum să răspundeți din perspectiva Comisiei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru interesul manifestat și pentru uh, întrebările adresate. Voi răspunde la întrebări. Avem 2 milioane 800 de mii de euro în plus și nu știu câte țări uh, vor solicita acești bani, care vor fi țările câștigătoare până la urmă, dar uh, oricum sunt uh, proiecte pilot atrăgătoare. Noi nu afirmăm că ne dorim ca 15 state membre să participe la această licitare, să spunem, dar dorim uh, ca uh, proiectele uh, reactivate să poată să aibă cel puțin trei state membre care să se implice, cel puțin trei, pentru că două nu permit crearea unei rețele suficiente convingătoare. Deci, încercăm să identificăm cele mai bune proiecte ideile relevante, ideile realiste, aplicabile. Iar în ce privește bugetul limitat de care dispunem pentru aceste proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, sigur că ne dorim să creăm o plus valoare Trebuie să înțelegem până la urmă ideile care stau în spatele diverselor proiecte și acțiuni. Dorim ca ele, dacă vor fi încununate de succes, să uh, ducă la un profit pentru statele membre care uh, s-au implicat, dar uh, trebuie să fie folosite și fonduri naționale, pentru că aceste modele trebuie să fie până la urmă incorporate în proiectele naționale sunt de acord că multe proiecte pilot au și aspecte sociale pe care le implică și asta este o prioritate pentru Comisia Europeană. Știți că elementele sociale ale oricărei politici trebuie să se afle până la urmă în centrul atenției și ne gândim la impactul social asupra societății și cetățenilor al fiecărui proiect. Și cred că Comisia și-a stabilit propriile priorități, revizuind modelul social și implicarea partenerilor sociali în uh, discuțiile care urmează să contureze aceste politici și asta facem nu doar în ce privește uh, proiectele pilot, dar și prin toate instrumentele de care dispunem încercăm să îi atragem pe partenerii sociali în toate stagiile de pregătire ale proiectului până la finalizare. Deci uh, Partenerii sociali de la bun început trebuie să fie atrași în uh, elaborarea proiectelor și pot să fie buni parteneri. Există multe exemple pozitive pe care putem să le dăm în ce privește uh, modul activ în care partenerii sociali s-au implicat. Deci, lucrăm intens, colaborăm intens cu partenerii sociali și uh, în fondurile uh, de investiții structurale, avem și un cont de, cod de conduită pentru uh, parteneriat și uh, funcționează foarte bine. Nu pot decât să spun că sunt într totul de acord că un element foarte important este comunicarea. Încercăm să dezvoltăm noi modele avem noi măsuri, dar dacă nu reușim să comunicăm corect, atunci pierdem o șansă, o oportunitate. Deci, pentru aproape toate proiectele avem o strategie de comunicare. Întâi încercăm să facem publice e, proiectele noastre, e, care sunt propunerile noastre, și după aceea când proiectele dau rezultate, de asemenea trebuie să um, le publicăm, să le facem cunoscute. Iar Fondul Social European, care este esențial pentru implementarea acestor proiecte, um, are un sistem de uh, comunicare um, cu uh, uh, regulată. Și Uh, împreună cu echipele care se ocupă de acest aspect, încercăm să popularizăm rezultatele um, autorităților din statele membre care uh, au fost implicate și avem și un schimb de informații, de cunoștințe și uh, de bune practici pentru a putea să uh, realizăm această comunicare costuri uh, reduse. Deci comunicarea în clipa de față uh, poate fi perfectibilă. Am menționat angajamentul IMM-urilor pentru că ne dorim ca IMM-urile să devină parte a beneficiarilor acestor cursuri de calificare. Și trebuie să creăm acces egal tuturor companiilor uh, la uh, susținerea financiară pe care noi putem să o oferim prin aceste proiecte pilot și, bineînțeles, că și uh, întreprinderile mici trebuie să aibă acest acces Și în ce privește uh, pil, proiectul pilot uh, privind uh, calificarea profesională, acordăm inclusiv o susținere financiară pentru învățarea limbii străine, importante pentru cel care se supune acestor cursuri de calificare. Deci, în felul acesta putem până la urmă mări și susține accesul IMM-urilor la aceste cursuri de calificare. Și nu excludem niciun fel de sector uh, profesional din aceste proiecte, uh, pentru că uh, aceste proiecte pot fi dezvoltate în indiferent ce sector profesional. Nu avem preferințe și nu excludem pe nimeni. În ce privește protejarea pieței muncii pentru persoanele cu dizabilități, noi insistăm asupra ideii ca politicile europene să nu uh, prevadă niciun fel de discriminare pentru persoanele cu dizabilități. Din potrivă, uh, să încercăm să stimulăm participarea persoanelor cu dizabilități în uh, aceste proiecte. În ce privește angajarea uh, tinerilor, crearea locurilor de muncă pentru tineri pe plan uh, comunitar, evoluțiile după anul 2013, când a fost creată inițiativa pentru tineret, um, a avut un ecou inegal în statele membre. În octombrie anul trecut am publicat o primă analiză în legătură cu aceste aspecte și uh, au fost state membre în care, într-adevăr, rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut, datorită utilizării acestei inițiative pentru ocuparea forței de muncă din rândul tinerilor, dar cred că uh, au existat și factori macroeconomici care au influențat uh, acest fenomen. Dar inițiativa de ocupare a forței de muncă din rândul tinerilor uh, trebuie să dea rezultate și în acele țări în care rata șomajului în rândul tinerilor este de peste 25%. În 2015 am avut 15 state eh, membre eh, în care a mai existat această situație, deci eh, procentajul șomajului în rândul tinerilor, într-adevăr, în, din 2013 până în 2015 a reușit să scadă. Iar în ce privește revizuirea la jumătate de perioadă, cred că va da uh, rezultate și mai bune în ce privește statele membre în care această rata șomajului a scăzut. În ce privește uh, populația uh, vârstnică. Există un pachet de recomandări, dar există și Fondul Social European care uh, favorizează investițiile determinate să activeze uh, forța de muncă din rândul seniorilor în uh, anumite domenii uh, profesionale. Sigur că este vorba de oferirea de locuri de muncă care să fie adecvate acestei categorii de lucrători. Și noi credem că Există numeroase activități uh, din statele membre care pot fi atrași și seniorii, chiar dacă nu este vorba neapărat de activități full-time, dar să fie activități adecvate uh, vârstnicilor uh, pentru a valorifica experiența lor și există și un fond european pentru persoanele cele mai defavorizate și avem patru state membre care au aderat la aceste programe operaționale de incluziune socială și în trei din aceste state programele sunt destinate vârstnicilor pentru ca să poată să aibă o calitatea vieții în condiții decente. Vorbim despre migranți, mobilitatea lor, dar considerăm că aceste proiecte pilot uh, trebuie să uh, corespundă și modelelor care pot fi uh, dezvoltate, pentru că, sigur, prin banii de care dispunem nu putem rezolva problemele peste tot și sigur că rezultatele nu vor fi vizibile pretutindeni în Uniunea Europeană, având în vedere fondurile limitate. Susțin pozițiile exprimate în legătură cu uh, garanția pentru tineret, cât de greu a fost până la urmă să impunem acest proiect uh, dar până la urmă am reușit să introducem totuși noi politici pentru tineret, să stabilim noi parteneriate în acest domeniu, dar și să uh, reformăm serviciile care sunt responsabile în ocuparea forței de muncă, iar parteneriatele public-private până la urmă au putut să vină în întâmpinarea tinerilor uh, pentru a-i uh, încadra în muncă. Există o serie întreagă de organizații care colaborează cu organizațiile din rândul tinerilor și cred că aceasta a fost până la urmă o schimbare majoră în ce privește implementarea garanției pentru tineret și abordarea tinerilor în legătură cu proiectele de calificare a forței de muncă, de calificare profesională. Sigur că partenerii sociali au devenit un element al proiectului și încercăm să promovăm proiectele noastre la toate întâlnirile pe care le organizăm, întâlnirile cu actorii direct interesați, întâlniri cu partenerii social, conferințe, toate tipurile de reuniuni. Și Există uh, forumuri uh, speciale în care ne întâlnim cu partenerii sociali, în care prezentăm uh, tot ceea ce uh, planul comunitar poate să ofere. Și Există proiecte cu partenerii sociali din acest punct de vedere. Îi încurajăm să se implice în uh, comunicarea rezultatelor proiectelor pilot. Acest tip de colaborare este o condiție pentru succesul demersurilor noastre și pentru calificarea uh, tinerilor. We are not, uh, trying to... Nu încercăm sau nu, încerc, nu dorim să acordăm preferință propunerilor uh, companiilor care oferă proiecte și care nu respectă regulile. Dorim ca regulile să fie respectate de toată lumea în mod egal. Unul dintre ultimii vorbitori a întrebat dacă se pot susține eforturi uh, înspre implementarea regulilor. Asta facem, firește. Uh, regulile sunt aplicate și atunci când se fac propunerile pentru proiect, dar avem aceeași abordare pentru toată lumea și nu dorim să acordăm uh, prioritate persoanelor care nu respectă regulile. Întotdeauna încercăm să simplificăm procesul Um, dar există și cerințe juridice și financiare pe care trebuie să le respectăm. Și atunci când avem foarte multe proiuneri, propuneri, trebuie să le evaluăm și să le selectăm și asta durează cel puțin două luni. Noi încercăm să simplificăm lucrurile și să le accelerăm, dar nu se poate întotdeauna. În ceea ce privește cazarea decentă. Vrem să fim siguri că propunerile care vin pentru ucenicii și pentru mobilitatea muncii, permit un sprijin financiar suficient pentru persoanele care merg în străinătate, pentru ca ele să-și poată găsi o cazare decentă. Cred că asta trebuie să fie compatibil cu situația națională și trebuie să ne asigurăm că oamenii primesc uh, ce au nevoie pentru a primesc banii de care au nevoie pentru a-și găsi o cazare bună. Cred că am răspuns la toate întrebările, dar dacă mai aveți, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc oricum și sigur au fost foarte multe întrebări și ați răspuns aproape exhaustiv. Cred că este un exercițiu foarte util uh, și cred că e bine că am uh, avut acest schimb de opinii pe aceste teme. Calendarul acum. Raportul general pe buget va fi 25 aprilie la ora 12 ă, pentru, este termenul limită pentru propunerile de proiecte și acțiuni. O să primiți pe mail calendarul complet pentru că există mai multe date care se repetă și durează să vi le spun pe toate aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru întrebări. Vom trece acum pe următorul, la următorul punct de pe ordinea de zi. Avizul cu privire la emanciparea economică a femeilor în sectorul public și privat în Uniunea Europeană. Raportoarea noastră este doamna González Peñas. Aveți cuvântul, sau 3 sau 4 minute. Mulțumesc, bună ziua! Este vorba despre un raport din, iniția, din proprie inițiativă al Comisiei FEM și noi avem aviz, că suntem competenți pentru aviz. Noi încercăm să facem o legătură între nivelul european și cel național. Este vorba despre un program al uh, ONU, dar și Comisia Europeană uh, are un rol important de jucat aici. obstacolele în calea emancipării femeilor sunt uh, diverse și pot să existe nuanțe în funcție de sector, dacă este sectorul public sau cel privat. Analizarea acestor obstacole este un proces complex și trebuie întâi să încercăm să vedem care sunt aspectele socioeconomice care se conectează unele cu altele și care contribuie la persistența acestei situații de inegalitate. În acest aviz avem opt alineate și considerăm că sunt esențiale pentru a ajuta la emanciparea femeilor în sectorul public și în cel privat. Ne referim întâi la garantarea principiului uh, salariu egal pentru muncă egală și independenței uh, laborale a femeilor. În al doilea rând, ne referim la precaritate care afectează mai mult femeile decât bărbații și consecințele sunt diferențele de salariu și de pensii. Dorim de asemenea să luptăm împotriva formelor de muncă precară. Dorim să combatem segregarea la locul de muncă și să promovăm participarea egală a femeilor la, uh, pe piața muncii, la formare și, de asemenea, să promovăm coresponsabilizarea în îngrijirile familiale. Doresc să fac o precizare la alineatul 4. sarcinile care sunt întotdeauna uh, efectuate de către femei nu trebuie să fie marginalizate și neglijate. Mă refer aici la munca Uh, casnică. Acest sector trebuie să aibă mai multă vizibilitate. În plus, este nevoie de uh, măsuri suplimentare pentru a interzice discriminarea femeilor în recrutare în ambele sectoare, public și privat, trebuie să garantăm prezența femeilor în consiliile de administrație și să facem astfel încât uh, femeile să aibă o prezență mai puternică în uh, instituțiile și în organele de decizie. Trebuie să consolidăm uh, dreptul la negociere colectivă și să facem astfel încât uh, uh, să fie cât mai multe femei în posturile de luare de decizie și femei care să poarte negocieri. Apoi, trebuie să avem politici care să promoveze repartizarea egală a muncilor domestice și coresponsabilizarea. Fără aceste lucruri, emanciparea economică a femeilor nu se poate face. Acest, acestea sunt lucrurile de care este nevoie. Considerăm că pentru a garanta emanciparea economică a femeilor în sectorul public și cel privat, trebuie să um, promovăm politici care uh, consolidează rolul femeilor și vă stau la dispoziție firește pentru întrebări. Doamna Sofia Ribeiro, din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. De data asta voi vorbi în engleză pentru că o înlocuiesc pe raportoarea din umblă, doamna Kozlovska. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea că nu i-am pronunțat numele corect. Își cere scuze că nu a putut să vină la comisia de astăzi și m-a rugat pe mine să prezint poziția PPE cu privire la acest aviz. Și de asemenea voi prezenta și schimbările pe care le propune dânsa. Emanciparea economică a femeilor este o chestiune, o problemă cheie pentru femei și pentru bunăstarea lor și pentru creșterea și uh, favorizarea inclu- incluziunii economice. În momentul de față avem parte de uh, mari progrese în acest domeniu. Ulta, ultima reuniune de, din domeniu a ONU a, are să facă din emanciparea femeilor o prioritate. Uh, de asemenea, se pregătesc soluții legislative și nelegislative în acest domeniu. De aceea este foarte important ca poziția Parlamentului și a Comisiei Emple uh, pe această temă a emancipării femeilor să aibă obiective clare și să se concentreze pe ce se poate obține la nivel european. În ceea ce privește conținutul avizului, noi dorim să subliniem beneficiile egalității de gen și emancipării femeilor pentru economie și pentru afaceri. Este foarte important să arătăm că nu este o, un subiect marginal sau uh, o chestiune care privește doar femeile. Este o oportunitate economică și poate să contribuie la creștere și uh, la favorizarea incluziunii. În al doilea rând, dorim să includem această dimensiune în um, regulamentele existente și uh, trebuie să vedem cum poate fi îmbunătățită aplicabilitatea legii. Tot timpul avem tendința să impunem noi uh, acte legislative, dar nici cele mai bune nu pot să ajute dacă nu sunt folosite la uh, potențial maxim. În al treilea rând, Dorim să vorbim despre lucrătorii casnici. Facilitarea angajării acestora și promovarea unor soluții flexibile în uh, acest domeniu sunt cruciale pentru uh, combaterea muncii precare și pentru un mai bun echilibru în uh, familie, între familie și viața laborală. Noi dorim să colaborăm cu ceilalți raportori din umbră pentru a ajunge la soluții pozitive, pentru a contribui în cele din urmă la, puter, la puternicirea, la emanciparea economică a femeilor. Mulțumesc, doamna Iungherius, din partea S&D. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu o reprezint pe Mia Petra, cumpula. Ea nu poate să vină și m-a rugat să vă transmit mesajul ei. Pentru noi este foarte important uh, să fie folosite cercetările uh, Institutului European pentru gen, pentru studii de gen. Uh, studiul acesta, publicat în martie, spune că o emancipare mai bună a femeilor ar, ar aduce 10,5 milioane de locuri de muncă în Europa și o creștere uh, semnificativă a PIB-ului. Și asta Uh, arată foarte clar cât sunt de importante femeile pentru piața muncii. Și pentru noi foarte important este echilibrul între viața laborală și cea familială. Trebuie să existe grădinițe uh, pentru copii sau uh, servicii de îngrijire pentru persoanele dependente. Atâta timp cât ele nu există, femeile nu vor putea să lucreze în afara casei. Uh, Așadar, prima temă pe care dorim să o subliniem este uh, echilibrul între muncă și familie. Femeile trebuie să aibă posibilitatea de a avea o uh, viață echilibrată și, în acest sens, trebuie să fie garantat concediul de creștere a copilului pentru toată lumea. Avem nevoie, de asemenea, de noi forme de uh, pregătire profesională. Formarea aceasta trebuie să fie continuă pe parcursul întregii vieți. Uh, este nevoie de experiență, de actualizarea competențelor digitale, pentru că acestea sunt necesare, esențiale pentru găsirea unui loc de muncă în zilele noastre. Și chiar și în uh, ocupațiile unde nu este implicată așa de mult digitalizarea, competențele acestea sunt necesare atunci, de exemplu, când te pontezi sau când îți cauți un loc de muncă. Deci trebuie să le asigurăm femeilor posibilitatea de a lucra în toate sectoarele. Asta înseamnă că uh, este nevoie de femei în um, domeniul, uh, domeniile științifice, tehnologice, în inginerie și matematică. Acest uh, domeniu STEM este văzut ca o lume a bărbaților, dar această mentalitate trebuie să se schimbe rapid. Profesorii trebuie să fie formați pentru a încuraja uh, elevele să își recunoască potențialul pentru aceste domenii. În al treilea rând, integrarea femeilor la diferite niveluri profesionale cu diferite um, uh, competențe profesionale. Trebuie să fie recunoscute aceste competențe și uh, pregătirea formală. Um, Voluntariatul este din ce în ce mai folosit, uh, se învață mult din experiență, mai ales în domeniul digital, și nu putem să uh, ne mulțumim doar cu predarea unor uh, cursuri la școală. Nu mai sunt suficiente. Apoi, femeile au nevoie de încurajare și trebuie să fie consiliate cum să se integreze pe piața muncii. Cred că trebuie să uh, sprijinim uh, femeile pe, această, pe acest parcurs lung și greu. Nu în ultimul rând, egalitatea la locul de muncă și în viața laborală este un obiectiv pe care ni l-am dorit de atât de mult uh, vreme, diferența, inegalitatea salarială este o realitate, din păcate, pentru femeile din multe țări. Salariile egale trebuie să fie un obiectiv uh, pe care să, spre care să țintim cu deschidere și transparență. Europa ar trebui să facă o investiție uh, foarte mare, trebuie să sprijine femeile antreprenor în uh, faza în care compania e încă startup și să folosească fondurile structurale uh, într-un mod mai flexibil și mai puțin birocratic. Mulțumesc, domnul Gherică, din partea ECR. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru acest subiect ce privește uh, consolidarea poziției femei în sectorul uh, privat. Dar Există oare egalitate? Eh, este un concept eh, periculos, pentru că există diferențe biologice între bărbat și femeie și dacă nu ținem de asta, eh, până la urmă să ne gândim la grupul mamelor care um, ar fi într-un fel prejudiciat, pentru că uh, femeile, mamele prestează o activitate pentru care nu sunt plătite, dar să ne gândim și um, la uh, mamele care uh, preiau copii din uh, orfelinate și uh, pentru această activitate de mamă sunt plătite în creșe, în grădiniță. Cele, uh, femeile care îngrijesc copiii sunt plătite. Vorbim și despre un concediu pentru maternitate. Eu am șapte copii. Când plecăm în concediu, este o, un efort uriaș pentru soția mea. Uh, avem mult de lucru uh, cu cei șapte copii, sigur. Ne bucurăm uh, de prezența noastră în comun, dar trebuie să ne gândim că nu ne uităm doar la filme în timpul concediului. Avem o activitate intensă. Iar atunci când vorbim de concediul de maternitate, trebuie să ne gândim și la uh, aceste eforturi. Deci, diferența dintre bărbat și femeie, din acest punct de vedere, este foarte mare. Iar în uh, familiile în care nu există uh, copii. Uh, există aici, într-un fel, o diferență de 40% uh, în ce privește veniturile. O uh, persoana care nu are copii poate să aibă și o privire de sus uh, către cei care au copii, zicând, că e vina voastră că aveți copii. Revin la concediul uh, de maternitate. Cine este în concediu, în familie și cine muncește în perioada aceea? Eu cred că familiile sunt într-un fel uh, stimulate unilateral. Părinții nu beneficiază și mai ales mamele de aceleași venituri. Eu cred că trebuie să existe o libertate de opțiune, să am posibilitatea primind o anumită sumă să rămân acasă pentru îngrijirea copiilor Cred că societatea trebuie să aibă cu totul altă abordare față de mame. Este nevoie de centre pentru familii care uh, să acorde facilități familiilor cu copii. Economia trebuie să aibă cu totul altă abordare față de familie și cred că ar funcționa mult mai productiv și cred că și satisfacția uh, locului de muncă ar putea să crească când o femeie este mamă și este în același timp acționează printr-o profesie independentă, um, în perioada maternității uh, ea nu mai are o activitate productivă, de fapt pierde contactul cu locul de muncă și după aceea la reîncadrare face eforturi mai mari când dorește să conducă, de pildă, o întreprindere. Deci eu aș pleda pentru un alt tip de uh, finanțare a uh, familiei, pentru că uh, mai ales uh, mamele ar putea să uh, nu se mai confrunte cu uh, o perioadă în care venitul scade Uh, și uh, să fie în felul acesta nedreptățită. Trebuie să existe o egalitate de salarizare pentru uh, părinți. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Serlimovici. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz, care cred eu e un bun temei pentru munca noastră. În conformitate cu cel mai recent eurobarometru, 76% dintre europeni consideră că uh, abordarea problemei inegalității dintre femei și bărbați ar trebui să fie o prioritate europeană. Pe lângă aceștia, 91% consideră că abordarea acestei inegalități este necesară pentru a putea crea o societate mai corectă. Deci, eh, dacă vrem să facem eh, ceva ce se bucură de sprijinul europenilor eh, și pe care ei îl consideră important, atunci ocupați-vă de acest aspect. Uniunea Europeană a făcut progrese pas cu pas, lucrurile sunt făcute acum mai bine, însă în ritmul acesta va dura o veșnicie până vom ajunge la o adevărată egalitate de gen. Rămân încă discrepanțe semnificative și în ceea ce privește oportunități legale sau ocuparea, progresul este extrem de lent. Suntem departe de a ajunge la egalitate în domenii precum participarea pe piața muncii, independența economică, ehm, egalitate de ehm, plată și pensii și așa mai departe. Dați-mi voie să vă ofer câteva exemple. Uh, această discrepanță de plată încă există, este la nivelul de 17,4% în Uniunea Europeană, cu diferențe semnificative între statele membre uh, legate de modul de uh, calcul. Însă, oricum socotim, ne dăm seama că discrepanța de pensii este oribilă, 39%. 39%. Un alt exemplu. În Europa, 60% dintre noi absolvenți de facultate sunt uh, femei, în comparație cu 5% dintre lideri de companii și uh, 24% dintre uh, membrii comitetelor de uh, conducere ale companiilor. Uh, femeile petrec de două ori mai mult timp ca bărbații în fiecare zi pentru munci domestice prost uh, uh plătite sau uh, deloc recunoscute. Eu cred că cetățenii pot să, ar trebui să-și poată controla bine alegerile în viață și uh, că egalitatea de uh, uh, gen între femei și bărbați este benefică tuturor, ar ajuta competitivitatea, redresarea economică și creșterea, cu siguranță. Știu că în mare propunerile acestea pe care le facem sunt bune, dar dați-mi voie să mai fac câteva comentarii la text pentru a-l consolida din perspectiva liberală. Având în vedere neatul 2, eu cred că acesta ar trebui redactat uh, într-o manieră mai ambițioasă pentru a putea promova bunăstarea femeilor, uh, însă acest concept este um, uh, supus interpretării. Prin urmare, aș include mai degrabă egalitate între femei și bărbați, câtă vreme aspirația de egalitate este un principiu legal consacrat prin tratate. Aș dori de asemenea acest aliniat uh, să includem uh, formulări mai pozitive în ceea ce privește oportunitățile pe piața muncii și flexibilitate pe, piața, uh, pe piața, piața muncii, căci liberalii nu se tem de această flexibilitate. Uh, dincolo de asta, mi se pare că nu apar în text uh, provocările cu care se confruntă majoritatea femeilor antreprenori și că nu găsim măsuri uh, pentru a le susține să aibă acces la finanțare, la informații, la instruire, pentru a avea acces la rețele pentru afaceri și la reconcilierea vieții de familie cu cea profesională. Pentru a conchide, mulțumesc încă o dată raportorului pentru o treabă bună și spun că vom înainta niște amendamente pentru a susține comentariile mele anterioare continuare și pentru a ilustra uh, perspectiva liberală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Stanca, pentru vers. Da, îi țin locul doamnei Monica Valner, raportorul din umbră din partea verzilor. Dânsa nu poate fi astăzi aici și m-a rugat uh, pe uh, mine să îi mulțumesc mai întâi uh, uh, domnului uh, raportor pentru proiectul de aviz și să spun că suntem de acord cu abordarea sa în general. Însă am dorit să consolidăm câteva aspecte ținând cont de poziția noastră legată de Uh, abilitățile economice și împuternicirea economică a femeilor pentru a ajunge la egalitatea de gen atât de mult dorită. Înaintăm un amendament care subliniază importanța echilibrului dintre viața profesională și cea uh, personală, care să includă și uh, concediile de maternitate și paternitate. Comisia va veni în curând cu o nouă directivă în legătură cu aceste subiecte. De asemenea, nu trebuie să uităm uh, să menționăm uh, efectele dezastroase ale măsurilor de uh, austeritate asupra um, situației economice a femeilor și a emancipării economice a femeilor. Știu că alte grupuri politice nu împărtășesc această opinie, însă grupul nostru este foarte critic cu privire la această perspectivă legată de măsurile de austeritate. De asemenea, am dorit să subliniem rolul important al serviciilor publice în acest context. Acestea sunt în principiu ideile pe care noi le vom înainta prin amendamente la acest proiect de aviz. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Marsani, partea NF. Mulțumesc, domnul președinte, voi foarte succint, că am impresia că ați scăpat un pic frâiele ceasului. Uh, în ceea ce privește emanciparea economică a femeilor în sectorul public și privat în Uniunea Europeană, noi credem, din păcate, că între 70 și 80% dintre femei sunt constrânse să lucreze în această societate consumeristă, pentru că în această societate, din păcate, acum e nevoie de două venituri pentru a putea uh, să te ocupi decent de un cămin. A femeile așadar sunt constrânse în acest moment să aibă un loc de muncă, dar mai rău decât atât, uh, până la 80% dintre uh, femei, și nu vorbesc de procentul de 20% de povești de succes, deci 80% dintre femei sunt exploatate. Și asta uh, mai degrabă cu locuri de muncă part-time pentru societăți de curățenie unde primesc salarii de uh, mizerie de câteva sute de euro pe lună. Deci aceste femei sunt constrânse să aibă aceste locuri de muncă, uh, sunt plătite cu salarii de mizerie și de-abia la începutul săptămânii se comunică programul pe care vor avea. Deci nu au timp să se ocupe de viața lor, de copii, de organizarea unei vacanțe și așa mai departe. Toate amendamentele noastre merg în acest sens. Mulțumim. Uh, acum închidem lista intervenienților. Mai sunt câțiva colegi care vor să ia cuvântul. Vă propun să nu depășiți două minute. Sofia Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi portugheză și voi fi succintă. Câteva uh, comentarii foarte precise legate de acest uh, raport. Mai uh, întâi, în legătură cu evoluția pieței muncii pentru viitorii ani, e bine, va exista o, mai, o nevoie din ce în ce mai mare de a putea avea abilități legate de noile tehnologii. Cel puțin în Portugalia, femeile nu sunt bine pregătite din perspectivă tehnologică. Um, noi mizăm foarte mult pe formare uh, în rândul copiilor um, în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește inteligența artificială, să vedem că pe termen uh, mediu Uh, va exista o discrepanță încă și mai mare în ceea ce privește salariile bărbaților și cele ale femeilor. Apoi, în ceea ce privește concilierea vieții private cu cea uh, profesională, e bine, trebuie să ne gândim puțin și la responsabilitatea taților, deci a bărbaților. Trebuie să reafirmăm că este important ca statele membre să poată permite taților să-și uh, ia concediu de paternitate și uh, astfel ca cuplu să decidă foarte liber uh, cine va uh, îngriji nou-născutul. și apoi cine va educa pe copii. N-ar trebui ca întotdeauna mamele să sacrifice cariera pentru asta. Deci trebuie să existe o mai mare egalitate în ceea ce privește îngrijirea copiilor și educația lor. Apoi, în al treilea rând, programul de muncă și acesta trebuie să fie mai flexibil pentru ca părinții să poată fi mai prezenți în viața copiilor uh, lor. Știm foarte bine că cel mai adesea femeile sunt cele care vor merge să ia copiii de la școală uh, și care astfel trebuie să plece puțin mai devreme de la locul de muncă în comparație cu bărbații. Firește, concilierea vieții private cu cea uh, profesională e un aspect mult mai dificil pentru femei și de aceea trebuie să avem uh, politici de însoțire pentru uh, copii, asta pentru părinții care nu pot să plece de la locuri de, locul de muncă mai devreme pentru a fi acolo atunci când copiii termină cursurile. Deci pentru toți părinții care nu pot uh, ieși la ora 16 la, uh, de la muncă, trebuie să existe sisteme care să însoțească uh, copiii, de însoțire pentru copii trebuie să ne gândim puțin nu doar la um, uh, copii, uh, ci și uh, la vârstnici. Deci ar trebui să recunoaștem modul în care femeile se ocupă și de îngrijirea vârstnicilor. Deci trebuie să formăm persoane care să aibă grijă de copii și de vârstnici și să facem astfel încât aceste persoane să aibă acces la drepturi sociale, la prestații sociale, pentru că aceste uh, persoane uh, trebuie să aibă acces și la uh, asigurări de sănătate atunci când au nevoie. Mulțumim. Următorul vorbitor. Domnul Gutierrez, mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important să discutăm despre acest subiect atât de uh, uh, prezent și anume uh, oferirea de uh, uh, capacități suplimentare uh, femeilor. Societatea n-a reușit încă să aprecieze munca femeilor și să susțină până la capăt egalitatea dintre femei și bărbați. Printre tineri putem uh, vedea că uh, atitudinea macio capătă teren și cu asta trebuie să luptăm. De asemenea, în uh, raport uh, trebuie să prevedem ce am putea face în cazuri de hărțuire, cum am putea rezolva astfel de probleme uh, la locul de muncă. Avem nevoie, deci, de lege care să lupte cu acest fenomen și care să prevadă și prevenție. Trebuie să consolidăm uh, tot ceea ce ar putea permite mai bună conciliere a vieții private cu cea profesională, să schimbăm uh, programul de muncă, căci sunt multe studii care spun uh, că orarele reduse, programul redus, permite o mai bună conciliere a vieții de familie cu cea privată, mai ales în cadrul femeilor. Uh, femeile devin și mai productive și, firește, uh, au uh, șansa să stea mai mult alături de copii. De asemenea, trebuie să ne gândim puțin și la concediu parental, care nu înseamnă neapărat vacanță, ci posibilitatea ca atât mama cât și tatăl să fie responsabili de creșterea și educarea copiilor. Se vorbește adesea despre uh, luarea în primirea copiilor. Foarte mulți probabil și-ar dori să existe uzine de educare a copiilor, asta nu se poate, căci părinții sunt cei care trebuie să-și educe copiii, iar uh, copiii trebuie să beneficieze de prezența părinților. Trebuie să vorbim însă uh, despre aceste două chestiuni. Concediile uh, de maternitate nu sunt suficiente. Acestea trebuie plătite în proporție de 100% și ar trebui să includem în lege și concediile de paternitate. Acestea trebuie să fie obligatorii, uh, remunerate și suficient de lungi. Discrepanțele actuale, care sunt bine explicate în raport, pe mine mă îngrijorează. Mă îngrijorează și discrepanțele care vor uh, veni pe viitor datorită lumii digitale. Încercăm uh, deja de decenii să reducem inegalitățile care se acumulează de-a lungul timpului. Odată cu era uh, digitală, din ce în ce mai mult vom asista la astfel de discrepanțe. Deci trebuie să luptăm cu inegalitățile pe care le-ar putea aduce după sine digitalizarea. Cred de asemenea că este important să vorbim și despre dubla discriminare. Femeile migrante, femeile refugiate, femeile în mediul rural. Pentru că acolo există dublă discriminare și uh, ea presupune pentru femei uh, un lanț pe care îl cară după ele. Vorbim până la urmă de justiție socială, dar și de eficacitate economică. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, următorul uh, vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru activitatea desfășurată. Câteva cuvinte. Și eu sunt uh, tânăr părinte și uh, am gândit să solicit un uh, concediu parental în momentul în care uh, era nevoie să îngrijim uh, copilul nostru. Deci, până la urmă, trebuie să ne aplicăm și nouă ceea ce cerem de la alții, pentru că nu am putut obține acest concediu parental. Este nevoie de o schimbare culturală, societală, să ieșim din clișee. Pentru că trebuie să uh, ne punem această problemă, uh, putem să ne concepem viața profesională și viața personală în armonie? Nimeni poate că nu își pune această problemă cum uh, să reușești așa. Și aceasta este o problemă pentru femei și există și ore și obligații profesionale atipice care creează dificultăți atunci când trebuie să fii flexibilă. Deci cum poți să fii eficientă, competitivă atunci când ai ședințe la orele 18 câteodată. Deci eh, eu cred că eh, sunt de acord că trebuie să punem un eh, accent serios pe necesitatea acestor schimbări, dar nu va fi posibilă o emancipare economică fără o emancipare la nivelul societății din acest punct de vedere. Mulțumesc. Îi dau cuvântul și doamnei González Penas pentru două minute. Sí, perdón. <laughs> Eh, bueno, muchas gracias a, a todos y a todas. Mulțumesc tuturor pentru aceste contribuții și cred că am auzit eh, multe opinii pozitive. Majoritatea au mers în aceeași direcție eh, că eh, trebuie să simplificăm, de fapt, activitatea. Aș dori să mă refer la câteva cifre care au fost menționate. Cred că suntem cu toții de acord că uh, grupurile uh, PPE și SD au afirmat că ar fi necesar uh, să măsurăm contribuția femeilor în economie, dar a fost clar că, de fapt, această contribuție poate să crească și, în acest sens, trebuie să ne canalizăm eforturile. S-a spus de asemenea că printr-o mică investiție ar putea să fie create o mie de locuri de muncă în Europa și că femeile care în clipa de față um, lucrează doar în gospodărie ar putea să fie beneficiare. S-a vorbit de educație, de uh, o abordare um, pe bază de egalitate. Uh, da, sunt uh, de acord. Uh, anumite domenii sunt folosite predilecte către bărbați, altele predilecte către femei și aceasta este o realitate. Ă, munca femeii în gospodărie ă, este o problemă, nu este recunoscută, nu este ă, de fapt retribuită și uh, ar merita să se producă o schimbare din acest punct de vedere. Cred că trebuie să fie clar că toată lumea trebuie să uh, aibă dreptul să fie îngrijite, să ofere îngrijire și acest lucru nu este valabil deopotrivă și pentru bărbați și nu este valabil doar pentru mame, este valabil și pentru tați. Iar uh, din partea verzilor, de asemenea, uh, au fost uh, menționate uh, domeniul serviciilor care au suferit unele reduceri în ultimii ani datorită um, perioadei de austeritate financiară. Mulțumesc însă tuturor pentru contribuțiile lor. Mulțumesc. Um, putem Uh, să încheiem aici această dezbatere și uh, uh, Trecem acum la punctul următor, măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate. Comisia Juri este competentă în fond și pentru că domnul David Caza, care este raportor, nu este prezent, îi dau cuvântul Sofiei Ribeiro pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în engleză pentru că îl înlocuiesc pe David Caza. Pentru raportor, scopul acestui aviz este să exprimăm uh, punctul nostru de vedere pentru Comisia Juri în ce privește situația avertizorilor de integritate atunci când divulgă informații confidențiale din întreprinderi. Dorim să subliniem impactul pe care acești avertizori de integritate l-au uh, pentru a combate corupția la locul de muncă. David Caza consideră că trebuie să schimbăm percepția publică vis vis-a-vis -vis de avertizorii de integritate, pentru că, de fapt, un mecanism de alertă cât mai timpuriu poate să combată corupția și să determine acțiuni de contracarare a corupției. În uh, anul 2014, uh, un eurobarometru uh, a demonstrat că unul din trei cetățeni erau de părere că nu există o protecție suficientă pentru avertizorii de integritate, ceea ce diminuează um, șansa de a combatere a corupției. Deci, cred că trebuie să existe o măsură de protecție astfel încât să nu se Uh, uh, există reacțion, reacții care să îi elimine până la urmă pe avertizorii de integritate din colectivitate, să-și piardă locul de muncă sau să aibă alte repercusiuni. Este nevoie de o protecție a uh, avertizorilor de integritate și um, orice instrument a fost folosit privind uh, combaterea corupției, uh, concluzia a fost că rolul avertizorilor este esențial. Corupția este una dintre problemele cele mai serioase cu care se confruntă lumea de astăzi și uh, și scandalul recent Panama Papers a demonstrat cât de amplu este acest fenomen. Deci, de fapt, corupția combate creșterea economică în numeroase uh, domenii și, uh, de fapt, ne uh, calcă legea. Eu cred că tocmai de aceea trebuie protejați cetățenii care pot să uh, uh, apere până la urmă uh, locurile de muncă și calitatea uh, profesiilor desfășurate. Dar noi trebuie să ne gândim că, pe de altă parte, nu toți avertizorii de integritate acționează de bună credință și ar putea să aibă și motive de răzbunare și acest lucru trebuie avut în vedere. Mulțumesc, aceasta era poziția raportorului. Mulțumesc, dau cuvântul raportorilor din umbră și i-aș ruga să se rezume și ei la două minute. Mulțumesc. În locul domnului Balaș vorbește doamna Iongerius. Uh, domnul Balaș își cere scuze că nu poate să participe. Mulțumește domnului Caza pentru uh, proiectul de aviz și este de părere că în ultimele două decenii avertizorii de integritate au jucat un rol important uh, în a devoala um, activități uh, scandaloase legate de corupția în diverse uh, companii și uh, că este nevoie de o protecție în legislația națională. În avizul Comisiei EMPL. Trebuie să dăm un semnal puternic Comisiei Europene și statelor membre pentru a crea un cadru legal care să permită uh, un sistem de protecție pentru avertizorii de integritate, uh, pentru uh, ca ei să poată să își mențină activitatea profesională și după devaluarea unor situații de corupție. Deci trebuie să existe propuneri de protecție a avertizorilor și uh, ar trebui subliniate anumite aspecte. După cum a spus și raportorul, uh, protejarea împotriva unor acțiuni uh, de uh, penalizare de împotriva sancțiunilor care ar putea să fie urmare a activității avertizorilor. Trebuie să fie menținută confidențialitatea uh, legate de identitatea avertizorilor de integritate, uh, atâta timp cât nu se poate demonstra că informațiile furnizate au fost uh, false. Și deci uh, trebuie să fie garantată siguranța și viața uh, avertizorilor de integritate. De asemenea, uh, trebuie uh, să existe un mecanism de informare și, de asemenea, trebuie să existe un mecanism care să permită uh, furnizarea de informații și dacă uh, au fost furnizate informații, trebuie să existe organisme care să verifice acuratețea acestor informații, iar ombudsmanul european ar putea să obțină din acest punct de vedere competențe suplimentare pentru a acționa prin agenții specializate uh, care să furnizeze informații relevante. Din partea ECR se pare că nu este nimeni uh, prezent în sală și dau cuvântul acum uh, doamnei Oilan. Mulțumesc, domnule președinte acest uh, fenomen uh, al avertizorilor de integritate care furnizează informații uh, confidențiale din întreprindere, cred că s-a dovedit a fi foarte eficient, iar în ce privește cazurile de fraudare și de corupție care au fost analizate în anul 2014, s-a considerat că o mare parte din uh, situații au fost uh, până la urmă uh, devalate de către avertizorii de integritate și uh, o investigație care a avut loc în țara mea a avut loc, dar până la urmă s-a dovedit că au fost uh, informații uh, false care au fost furnizate de către un avertizor de integritate poliției. Oricum, uh, însă, a fost de fapt aici vorba și de o acțiune care încerca să distrugă pe avertizorul de integritate. De aceea e, cred că trebuie să existe o formă legală care să permită furnizarea de informații privind activitatea infracțională, informații uh, care țin de uh, domeniul corupției. Trebuie să existe o uh, posibilitate ca avertizorii de integritate să nu se expună unor riscuri atunci când uh, furnizează informații și organizațiile internaționale uh, ar trebui să poată să acționeze în acest sens. Națiunile Unite au uh, încercat să adapteze legislația uh, care să-i protejeze pe avertizorii de integritate. Deci, uh, uh, în clipa de față, situația din multe state membre este nesatisfăcătoare din acest punct de vedere. În șase din statele membre nu există niciun fel de protecție. În activitatea noastră în, în Parlament, chiar dacă suntem obligați să ne oprim acolo unde funcționează principiul subsidiarității. Cred că trebuie să uh, putem contribui la îmbunătățirea climatului de muncă și acolo unde există probleme, trebuie ca printr-o cultură adecvată la locul de muncă să uh, permitem ca cei care furnizează informații confidențiale să nu uh, se expună unor riscuri. Este vorba vorba până la urmă de schimbarea percepției vis-a-vis -vis de avertizorii de integritate la nivelul societății, să schimbăm cultura din acest punct de vedere prin legislația învizajată. Mulțumesc. O intervenție din partea grupului Verzilor pentru două minute. Doamna Renke, Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul și poate că îi veți putea furniza uh, domnului domnului a punctul nostru de vedere, apreciem uh, acest proiect de aviz și Sigur că noi vorbim uh, atunci când ne referim la uh, anumite cazuri uh, devolate de avertizorii de integritate de cazurile mari, dar e vorba de fraude, e vorba de corupție și inclusiv despre muncă ilegală în interiorul unor companii. Uh, din punctul nostru de vedere, măsurile de protecție ar trebui uh, să se refere atât la instituțiile publice cât și la cele private, deci și companiile ar trebui să respecte uh, condițiile de protecție, pentru că este vorba de activități legale pe care avertizorii de integritate le semnalează, dar inclusiv uh, de uh, activități infracționale, de abuzuri în interiorul unor companii, dar uh, sigur că uh, dacă o să apară uh, activități de hărțuire vis-a-vis -vis de avertizorii de integritate, trebuie să fie prevăzute și sancțiuni împotriva celor care practică această hărțuire. Da, uh, câteodată legislația comunitară poate de asemenea să fie obiectul uh, unei uh, avertizări de integritate și trebuie să existe atunci când ne gândim la protecția avertizorilor uh, și posibilitatea că atunci când este vorba de detașarea lucrătorilor sau despre condiții de siguranță socială, de asemenea pot să apară informații din partea avertizorilor și trebuie să găsim soluții de a-i proteja pe avertizări. Mulțumesc din partea grupului ENF, domnul Marta. Mulțumesc. În momentul de față, grupul nostru nu are nicio părere cu privire la acest aviz. Mulțumesc. Nu știu dacă asta mă ajută pe mine cu cronometrarea, dar asta e altă treabă. Doamna Ribeiro are cuvântul acum. Nu mai am nimic de spus. Mulțumesc. Bun, trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi, dar cred că domnul raportor nu a ajuns încă la ședință, așa că uh, Vă propun să facem o mică pauză de 5 minute, sper că nu mai mult, așteptându-l pe domnul raportor, pentru că a fost anunțat, deci uh, ar trebui să fie pe drum. Deci, o mică pauză de 5 minute, nu plecați ca să putem relua de îndată ce ajunge.

Ok, je vous propose de, de reprendre en sachant... Vă propun să reluăm ședința. Raportorul este în continuare absent, din câte am înțeles este vorba despre o problemă cu zborul, deci nu va ajunge probabil, din păcate, și vom schimba puțin ordinea. Așa că va începe să vorbească comisia și vom organiza apoi dezbaterea între membrii. Vorbim acum despre cadrul comun pentru statistică în Europa, uh, referitor la persoanele și um, la persoane uh, și menajuri pe baza datelor colectate din eșantioane. Uh, dau acum cuvântul comisiei, care îi mulțumesc pentru flexibilitate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În ceea ce privește propunerea noastră legată de acest cadru uh, pentru statistici, o să vă prezint acum contextul uh, regulamentului propus, întâi de toate. Știm cu toții că statisticile fiabile și oportune sunt uh, importante pentru crearea de politici în Uniunea Europeană. Uh, mă refer aici la agenda socială, la semestrul european, însă este vorba și despre nevoile cercetătorilor și utilizatorilor de date în general. Deci toate acestea trebuie luate în considerare. Așadar, politicile sociale trebuie să țină cont de aceste evoluții statistice în regiuni și în statele membre. Creșterea economică și locurile de muncă, accesul la, la piața muncii, sărăcia și excluziunea socială, inegalitățile și uh, chestiunile legate de distribuție, de competențe, uh, egalitate de gen, um, uh, subgrupuri demografice, trebuie să fie descrise prin statistici fiabile și oportune, venite la momentul potrivit. Ne aflăm într-o situație în care nevoia de informații este mai mare pentru că avem noi priorități uh, de politică care se schimbă tot timpul și să ne gândim și la contextul resurselor bugetare uh, precare uneori. Pentru a satisface această nevoie de statistici de calitate, am colaborat cu institutele de statistică din statele membre vreme de mulți ani pentru a ne îmbunătăți statisticile noastre sociale. Așadar, regulamentul cadru pe care l-ați primit este rezultatul acestei colaborări. Noi, Comisia, considerăm că acest regulament va fi uh, un instrument important pentru modernizarea statisticilor, ajutându-ne să avem statistici sociale mai bune și implicit politici mai bune în domeniul social. Ce face acest regulament? El simplifică um, un număr de șapte baze de date sau procese de colectare de date existente deja. Dorim să uh, standardizăm aceste uh, procese pentru a uh, putea să fim în continuare informați cu privire la noile fenomene. Să ne gândim, de exemplu, la competențele pentru piața muncii. Nu trebuie să avem doate, date provenite doar din sondaje din învățământ, ci și din sondaje de pe piața muncii și acesta este doar un exemplu. Și mă refer mai ales la uh, Labor Force Survey, uh, sondajul cu privire la forța de muncă. Suntem conștienți pe deplin de costurile și poverile care ar putea apărea Și am încercat să contracarăm această problemă în regulament, folosindu-ne de procese de colectare uh, de date moderne și alte instrumente, promovând uh, folosirea datelor administrative, a big data, uh, data modeling și um, având o abordare transparentă față de principalele surse de costuri periodicitatea datelor, eșantioanele și așa mai departe. De asemenea, avem și o prevedere financiară pentru a ajuta institutele naționale de statistică din punct de vedere financiar pentru ca ele să poată implementa mai bine regulamentul. Care sunt obiectivele acestui regulament? Dorim să îmbunătățim uh, termenele limită. Acestea trebuie să se potrivească cu termenele limită din cadrele de politici, de exemplu cu semestrul european, când cu acesta am avut probleme referitoare la datele de venit datele de venit pentru anul de referință N sunt cunoscute doar la 2 ani mai târziu și este prea târziu pentru a lua măsuri relevante în cadrul semestrului european. Deci regulamentul contracarează și această problemă. Comparabilitatea datelor în statele membre și de-a lungul timpului este o altă chestiune abordată. Această comparabilitate este importantă pentru a avea politici semnificative și pentru a putea trata în mod egal statele membre. Flexibilitatea este o altă considerație importantă. Este un obiectiv important. După cum am spus mai devreme, uh, cererea de date este din ce în ce mai mare, iar prioritățile se schimbă, așa că trebuie să fim tot timpul uh, în postura de a putea, putea oferi datele cerute. Flexibilitatea înseamnă că trebuie să putem măsura noile fenomene. Care sunt acestea? De exemplu, delimitarea între persoanele angajate și autonome sau independente. Mă gândesc la persoanele liber profesioniste care, de exemplu, au un singur client mare și asta creează o situație de dependență. Trebuie să oferim informații cu privire la noile tipare de lucru, de exemplu, contractele cu ore zero sau cu foarte puține ore de muncă. Este deci necesar să avem statistici cu privire la aceste fenomene extrem de noi. Același lucru e valabil și pentru nevoia de a, și de obligația de altfel de a îngriji persoanele în vârstă, având în vedere că speranța de viață este din ce în ce mai mare. Deteriorarea sănătății persoanelor în vârstă este un fenomen nou uh, pe care trebuie să-l putem măsura. Acest lucru este valabil și pentru alte subgrupuri demografice, de exemplu persoanele cu dizabilități, migranții și așa mai departe. Apoi, problema integrării în anumite domenii, precum piața muncii, este și ea una foarte importantă și care s-a intensificat recent, având în vedere ultimele evoluții la care suntem martori cu toții. Ce înseamnă asta? Trebuie să creăm o bază statistică cu totul nouă, adaptată la aceste fenomene și care le poate analiza și le poate urmări în timp. În momentul de față, ă, nu putem să folosim această bază statistică, nu o putem îngloba în regulamentele actuale. Or, avem nevoie de uh, variabilele care ne vor ajuta să măsurăm aceste noi fenomene. Aș mai avea ceva de spus în ceea ce privește aceste uh, variabile, acești factori variabili, pentru că s-a discutat foarte mult la grupul de lucru din Consiliu despre ei. Acest regulament are patru niveluri. În primul rând, domeniul, adică piața muncii sau uh, condițiile de trai. Și apoi avem teme majore pentru fiecare domeniu. De pildă, participarea la piața muncii, dacă este să luăm domeniul piața muncii, sau um, locuințele, sărăcia, privarea și așa mai departe, dacă este să luăm domeniul uh, de referință condiții de trai. Am mai prevăzut un nivel, un al treilea nivel, uh, care se regăsește în anexa 1 a regulamentului, dacă doriți să vă uitați. Aici facem apel la legislatori să uh, uh, identifice ei subiectele care trebuie să fie uh, alimentate cu date pentru ca acestea să folosească mai departe procesului de uh, legis- legiferare. Astfel se poate încadra mai bine și se, poate, se pot defini mai bine condițiile în care pot să evolueze aceste, uh, aceste subiecte detaliate. detaliate și am prevăzut aici acte delegate pentru, această, pentru urmărirea evoluției. Condițiile acestea uh, au forma unor procente pentru a limita costurile și povara care sunt asociate acestei evoluții. Și, din, după cum am spus, uh, prioritățile și nevoile evoluează, așadar și această evoluție este și ea în continuă schimbare. În al patrulea rând, rolul variabilelor. Odată ce se identifică un subiect, o temă detaliată, pe palierul al treilea, experții vor defini și vor discuta variabilele reprezentative. Asta pentru a oferi măsurătorile exacte pentru uh, tema aceea cerută de către legislatori și decidenți. Variabilele au o trăsătură a lor. Adică, două variabile pot să fie egale, pot să fie egale ca cifre, dar o variabilă poate să ceară o întrebare, în vreme ce cealaltă 10 întrebări. Deci ele pot să fie egale, dar nu pot să fie aceleași în materie de consecințe. Și fiecare întrebare, numărul de întrebări de altfel, are consecințe uh, în ceea ce privește povara pentru respondent. Apoi există diferențe în ceea ce privește frecvența. Anumite variabile sunt uh, interogate trimestrial, altele anual, altele semestrial și așa mai departe. Deci există diferențe între aceste variabile și în ceea ce privește timpul. În cele din urmă trebuie să facem deosebirea între variabilele tehnice și celelalte variabile. Cele tehnice sunt cele pe care nu avem nevoie să le interogăm. De exemplu, data interviului, tipul uh, anchetei folosite, dacă este un interviu fizic, dacă este asistat de calculator, dacă este pe internet și așa mai departe. Acestea sunt variabile, însă nu le colectăm. Asta ce înseamnă? Că nu este nevoie să stabilim în regulament numărul de uh, variabile sau să le limităm. Cred că experții sunt cei care trebuie să găsească cele mai reprezentative variabile. Ori astfel de rigiditate în ceea ce privește numărul de variabile ar merge împotriva obiectivului regulamentului care este să poată să înglobeze noile uh, fenomene în statistici. Deci, unde pot să intervină legislatorii. La nivelul al treilea, al acela unde pot să propună uh, subiectele detaliate. Și tocmai de aceea am introdus aceste prevederi în proiectul de regulament. Referitor la principalele amendamente. Înainte de acestea însă o să vă prezint câteva chestiuni discutate în uh, grupul de statistici de la Consiliu, în grupul de lucru. Obiectivele regulamentului. În primul rând mă voi referi la termenele limită. Acestea sunt importante dacă este să facem o legătură între statisticile sociale cu cadrele majore, de exemplu, cadrele legislative majore, de exemplu, semestrul european. Acestea cer măsurarea unui impact al uh, um, politicilor sociale. Și în acest sens este nevoie de o îmbunătățire a uh, termenelor limită. Anumite state membre au spus în Consiliu că termenele limită sunt mult prea strânse, cele prevăzute regulament. În sondajul cu privire la condițiile de trai, principala temă este uh, venitul. Noi am propus ca datele pentru anul de referință N să fie colectate pentru N plus 1 și să fie disponibile la sfârșitul anului N plus 1, astfel încât să se poată respecta calendarul semestrului european. Însă anumite state membre nu au fost de acord. A doua chestiune discutată uh, discutat a fost flexibilitatea și, după cum tocmai am spus, este uh, unul dintre pilonii regulamentului. Dacă chiar dorim să măsurăm noile fenomene și să răspundem rapid uh, cerințelor legislatorilor și decidenților, atunci avem nevoie de această flexibilitate. Dar anumite state membre au o problemă cu uh, măsura în care este acordată această flexibilitate. După cum am explicat mai, uh, repede, mai devreme, locul de, în care pot interveni legislatorii este cel al temelor detaliate, al subiectelor detaliate și cred că nu trebuie să fim rigizi în ceea ce privește numărul de teme pe care le vor discuta și pe care le vor conveni experții mai ales ținând cont de reprezentativitate. A treia problemă discutată a fost includerea bugetelor menajurilor. Noi am dorit ca uh, sondajele să fie acoperite de acest medicament, însă de acest regulament, dar să le dăm uh, legislatorilor timp uh, să uh, organizeze lucrurile în ceea ce privește datele și instrumentele care, pe care să le folosească, astfel încât să se reducă foarte mult costul asociat acestor, uh, acestor uh, sondaje. Se prevede o perioadă de 10 ani uh, înainte de implementarea uh, regulamentului în ceea ce privește aceste două tipuri de sondaje. Uh, pentru bugetele menajurilor și pentru uh, uh, time use survey, pentru folosirea timpului. A existat o cerere din partea utilizatorilor să um, extindem panelul de la 4 la 6 ani. Astfel vom putea, se va putea urmări traiectoria indivizilor care ies din sărăcie, pentru că dacă un om se angajează, asta nu înseamnă neapărat că nu va mai fi sărac. Și am vorbit despre uh, persoanele nevoiașe care au un loc de muncă mai devreme. O a cincea problemă este comparabilitatea. Noi lucrăm pe baza uh, abordării bazate pe produs. Folosim aceleași definiții și lăsăm uh, definițiile la latitudinea statelor membre în ceea ce privește aplicarea, pentru a avea date comparabile. Acest lucru funcționează în mai multe domenii, este regula noastră generală, însă în anumite domenii și pe baza studiilor, mă gândesc mai ales la domeniul uh, șomajului și al ocupării, Datele arată că ordinea întrebărilor ar putea să aibă un impact semnificativ, de exemplu, asupra uh, ratei șomajului, în cazul ratei șomajului, în cazul acestui indicator. Deci acestea au fost discuțiile la grupul de lucru din Consiliu. Ați depus amendamentele. Le mulțumim raportorilor și membrilor uh, și asistenților care au uh, lucrat la acest regulament. Considerăm că amendamentele sunt un sprijin față de obiectivul pe care l-am menționat mai devreme, mai ales în sensul flexibilității, termenelor limită și comparabilității datelor. Au existat câteva amendamente mai precise. Domnule președinte, aș putea să mă refer la câteva dintre ele și să ofer părerea comisiei. Dar poate dumneavoastră credeți că este mai bine să vorbească întâi membrii și apoi noi vom răspunde. Thank you very much. Mulțumim pentru această prezentare foarte completă. Dacă avem timp după intervenție, eventual am putea să vă dăm din nou uh, cuvântul. Am primit un mesaj din partea raportorului care ne roagă să îl scuzăm pentru absență, însă motivele absenței sale n-au depins de el. Înțelegem uh, că au avut loc deja două întâlniri cu raportorii din umbră, iar raportorul subliniază că discuțiile au fost uh, constructive și că uh, s-au găsit eventuale căi pentru anumite compromisuri care s-ar putea obține în baza acestor întâlniri. Oricum, mulțumește raportor din umbră și Comisiei pentru ajutorul dat în legătură cu aspectele mai tehnice. Nu e nimeni din partea PPE-ului, prin urmare dau cuvântul uh, grupului S&D lui uh, Agnes Iungrus. Mulțumesc. Vorbesc în numele domnului Pirinski, care nu este aici. Dacă ar fi fost uh, aici, ar fi mulțumit raportorului pentru abordarea sa constructivă și cred că ar fi înțelept să spunem câte ceva în legătură cu amendamente înaintate de uh, grupul uh, SND. Ele sunt uh, amendamente care clarifică principalele noastre obiective. Primul obiectiv este să ne asigurăm că reforma uh, sistemului de statistici sociale propusă prin regulamentul uh, cadru uh, va ajuta semnificativ la uh, stimularea progreselor legate de stabilirea obiectivelor politice sau uh, va ajuta la luarea de decizii în uh, domenii de politici. De asemenea, trebuie să asigurăm claritatea între compatibilitatea noului cadru, a regulamentului care vizează acest cadru, cu regulamentele existente care vor continua să rămână în vigoare Uh, asta în ceea ce privește uh, studiile care nu sunt cofinanțate în baza noului regulament. În al treilea rând, am dorit să introducem uh, niște definiții care sunt importante pentru acest regulament, precum definiția gospodărilor. În al patrulea rând, am dorit să reinstituim titlul domeniului forță de muncă pentru a corespunde noului regulament cadru în conformitate cu Eurostat, uh, statisticile pentru piața muncii au uh, măsurat implicarea indivizilor, indivizilor gospodărilor și uh, companiilor pe piața muncii. Așadar, dacă am fost termenul de studiu pentru piața muncii, ar fi mai cuprinzător, că ar include și mediul de afaceri astfel. Apoi, o altă propunere legată de regulamentul cadru e să nu uităm uh, că uh, acesta se uh, referă doar la gospodării și la indivizi, nu și la afacerea, așa cum se spune în considerentul 11. Deci credem noi că termenul forță de muncă ar trebui înlocuit cu piața muncii. În al cincilea rând, amendamentele noastre doresc să lămurească și articolul 3, subiectele detaliate comune pentru a putea contribui la o mai bună înțelegere a celor menționate în anexa 1. Iar în cele din urmă este absolut evident uh, că reformele avansate, care oferă mai multă flexibilitate pentru uh, reacții oferite la evoluțiile sociale, uh, costă. Și de aceea dorim să ne asigurăm că Comisia va oferi sprijin financiar adecvat statelor membre atunci când uh, acesta va fi necesar pentru punerea în aplicare a noului uh, regulament. Și ultimul meu comentariu ar fi că uh, SND susține amendamentele raportorului care introduce uh, acte delegate, nu acte de punere în aplicare, pentru că asta va permite Parlamentului să uh, supravegheze modul în care se pune în aplicare acest regulament cadru. Mulțumesc! Mulțumim acum din Doamna Tributis. Mulțumesc, domnule președinte. Deja cu anterioara ocazie am spus în acest uh, comisie că eu și grupul meu ECR susținem în principiu demersurile comis comisiei. Am făcut mici amendamente în legătură cu costurile sondajelor și uh, datele folosite. Uh, spuneam că eh, ECR-ul, în principiu, am fost mulțumit de propunerile Comisiei. Ne dorim ca în Europa statisticile să fie comparabile, ar fi mai utile pentru știință, pentru economie și pentru politicieni. Din păcate, există uh, multe amendamente care au o coloratură prea politizantă pentru că aici nu e vorba de statistici neutre în unele amendamente, ci de principii de egalitate, politica de gen, dar din punctul nostru de vedere nu și-au locul aici. Deci, raportul acesta nu este locul indicat pentru a face asemenea solicitări. Este vorba de date primare care urmează să fie interpretate. Nu e nevoie ca aceste date să fie politizate. Deci, voi susține uh, raportul doar dacă va rămâne foarte apropiat de propunerea Comisiei pentru că uh, dacă activitatea va fi neserioasă, grupul ECR nu va sprijini acest raport. Deci îi rog pe toți colegii care au înaintat amendamente să uh, țină seama la propunerea bună inițială din partea Comisiei. Pentru al de domnul Șambon. Mulțumesc, domnule președinte. ALDE a prezentat uh, numeroase amendamente, nu vreau să intru însă în detalii, dar a făcut asta um, la modul constructiv. Suntem mulțumiți de munca Comisiei. Firește. Împărtășim de asemenea multe dintre tentativele de îmbunătățire ale uh, textului uh, pe care le-a făcut uh, domnul raportor. Avem însă și anumite reticențe și încercăm să vedem dacă ne-am putea găsi puncte comune și consens. Probabil cu toții cunoașteți Uh, celebra teză care spune uh, nu există minciuni. Da, nu există minciuni, uh, însă există statistici, iar statisticile permit elaborarea de politici și firește, ele au o importanță politică. De exemplu, atunci când uh, ne gândim uh, ce ar putea face obiectul unei uh, statistici, de ce un aspect și nu altul, e bine, asta ține de chestiuni politice. Apoi, e important să avem definiții bune. Firește, statisticile trebuie să viseze o societate mai bună, o egalitate reală. Noi, uh, acestea fiind spuse, dorim să ajutăm uh, Comisia să-și îmbunătățească punctul de vedere, firește reținând mereu uh, și problema costurilor. Mai bine le e dușmanul binelui și cred că nu e bine să căutăm în fiecare detaliu o perfecțiune. Acestea uh, fiind spuse, statisticile sunt un instrument internațional și uh, ele trebuie să fie astfel uh, comparabile. Noi ar, put, ar trebui să le putem împărtăși uh, cu marile centre internaționale, cu femei, cu OCD și așa mai departe. Deci e important uh, să uh, nu ne creăm uh, noi propriile definiții pentru micile noastre statistici, pentru că asta ar limita foarte mult lucrurile. Apoi, după părerea noastră, ar trebui să se respecte programul uh, pentru statistici uh, uh, european. Trebuie să lucrăm la armonizarea bazelor statistice și să ne asigurăm că statele membre respectă codul statistic. Încă o dată vedem uh, că uh, lipsește o Europa mai puternică, o Europa mai uh, integrată. Nu există o agenție europeană pentru statistici, avem doar o agenție care compilează rezultatele agențiilor naționale de statistică dar această agenție nu are mijloace financiare suficiente uh, la dispoziție, ori acest lucru nou ni se pare uh, regretabil. Noi ne dorim uh, să avem o agenție europeană pentru statistică care să poată face statistici la nivel avansat. În ceea ce privește aspectele tehnice, suntem de acord să folosim nomenclatura NEXT 2 iar în cea din urmă trebuie să reușim să definim exact uh, gospodările. Avem nevoie de o definiție statistică a acestui concept, pentru că dacă nu, politicile noastre nu vor fi bune. Va exista o marjă de manevră mult prea mare, iar statisticile nu ne vor servi la nimic uh, în ceea ce privește elaborarea de politici. Dorim să evităm uh, situația în care există o suprapunere de sarcini uh, în ceea ce privește uh, statisticile. Voi încheia în legătură cu adaptarea statelor uh, membre, în legătură cu timpul pentru derogări. Eu cred că aceasta este o chestiune tehnică. Trebuie să cunoaștem foarte bine situația fiecărui stat membru. De aceea, nu vom pleda pentru a obține totul imediat. Însă, realitatea practic ne susține în acest uh, demers. Apoi, uh, atunci când există schimbări, uh, trebuie să știm că spatele schimbărilor nu se apă neapărat intenții, dar întotdeauna consecințe politice. Deci ar trebui mereu să existe acte delegate, adică ca Parlamentul să poată să analizeze aceste schimbări și să vadă care sunt argumentele care justifică schimbările. Adică n-ar trebui să lăsăm pe tehnicieni să decide absolut tot, indiferent care le-ar fi intențiile. Cam atât. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim. Doamna Lin din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit uh, raportorul pentru proiectul de amendament. Uh, și să spun că se ocupă de acest text cu delicatețea și acuratețea necesare. Noi susținem toate amendamentele de compromis care au fost transmise până acum, mai ales compromisurile B și C, care incorporează mare parte din sugestiile pe care noi le-am făcut. Am mai spus și o mai repet, uh, Cred că pentru a putea rezolva principalele probleme care afectează Uniunea Europeană avem nevoie de o bază statistică sigură care să ne poată orienta în elaborarea de politici. Speranța mea e că putem face asta prin acest regulament, fără să încălcăm uh, principiul uh, subsidiarității. Eu uh, susțin principalele obiective ale regulamentului. E important să avem un cadru mai vast pentru sondaje, însă avem anumite rezerve legate de anumite aspecte din cadrul regulamentului Parlamentului. De exemplu, nu susținem uh, armonizarea pentru uh, uh, sondajul cu privire la piața muncii și credem că principiul subsidiarității nu este uh, respectat prin această propunere. Știți că nu sunt singura care uh, ridică astfel de obiecții și alte state membre au făcut-o. Apoi am văzut că sunt amendamente care susțin uh, excluderea bunăstării, ori în acest moment statele din zona euro uh, au un studiu legat de bunăstare, de consum pe uh, gospodării dar eu cred că ar fi prea important uh, ca aceste date să nu fie uh, incluse și aspectele de gen, de exemplu, justifică includerea acestor uh, date în calculele noastre. Trebuie să înțelegem cum stăm cu veniturile, consumul și bunăstarea, pentru că acești parametri sunt din ce în ce mai semnificativi. Eu cred că dacă includem și aspectul uh, acesta uh, ar putea să ne permită să construim un pod între uh, indicatorii macroeconomici precum PIB-ul și acei indicatori care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, precum uh, distribuția bunăstării comune a gospodăriilor în fiecare regiune. În anul de adoptare, Comisia spune că regulamentul ar trebui să intre în vigoare în 2019. Eu cred că obiectivul este foarte ambițios și mă gândesc că poate ar trebui să luăm puțin în calcul amendamentele care încearcă să împingă mai departe termenul 2020 sau 2021, pentru că este o dată mai realistă și putem petrece timpul până atunci, asigurându-ne că regulamentul acesta arată așa cum trebuie. Sunt multe amendamente ale raportorului și ai altor membri care sunt foarte progresiste și care uh, aduc contribuții la regulament și îi asigur pe acești membri că uh, le voi susține amendamentele ca și cum ar fi ale mele. Uh, Apoi, în ceea ce privește principiul subsidiarității și rezervele mele față de acest aspect, eu cred că dacă această chestiune este rezolvată, avem datoria de a asigura că regulamentul este cât se poate de puternic și de progresist. Și uh, apoi, în ceea ce privește strângerea de date statistice, e clar că aceasta trebuie să-și servească scopul și anume să informeze pe cei care vor elabora politici, uh, ca aceștia să poată să analizeze datele și pentru a putea lua în calcul datele care sunt importante de uh, analizat și cu cuantifica din perspectiva cetățenilor. Mulțumesc. Uh, domnul Rochefort. Merci, Président. Je voulais faire euh, deux observations. La première, c'est Mulțumesc, domnule președinte. Două observații în legătură cu ceea ce a expus Comisia. Există uh, amendamente care urmează să fie discutate și cu membrii Consiliului, dar uh, în legătură cu cele expuse pentru noi nu a fost o surpriză problemele legate de termene, pentru că sunt termene importante și trebuie puse într-un echilibru termenele și aspectul de flexibilitate. Deci, în legătură cu această problemă am unele îngrijorări în legătură cu trimiterile la semestrul european, pentru că eu cred că Semestrul european trebuie să fie deschis vis-a-vis de statisticile economice și sociale, dar cred că acest lucru nu trebuie să se întâmple în detrimentul calității și comparabilității. Deci, unei activități care este cât se poate de serioasă. Și am experiență în domeniul statisticii, pentru că am acționat timp de 30 de ani în acest domeniu. Și uh, uh, considerațiile științifice uh, nu trebuie să fie într-un fel uh, limitate sub presiunea timpului sau a vreunei flexibilități. Din acest punct de vedere, sigur că în ce privește anchetele privind bugetul uh, pe gospodărie, sigur că trebuie să existe o anumită armonizare, dar cred că aceste sondaje sunt până la urmă cele mai uh, bogate în informații legate de situația familiilor, de consumul la nivelul unei gospodării sau ale economiilor făcute. Deci, ne aflăm în uh, domeniul unei discipline științifice și uh, cred că, până la urmă, statistica uh, uh, um, funcționează în acest domeniu de un uh, număr considerabil de ani și trebuie să fim atenți la uh, rezultate. Iar uh, aici s-a vorbit și despre uh, statistică um, ca o modalitate de a distorsiona lucrurile. Nu, eu cred că uh, până la urmă trebuie să ne gândim uh, și la uh, uh, ceea ce poate să ofere. Să ne gândim, de pildă, la exemplul un, unui bețiv care își scapă căile, cheile când vrea să-și deschidă ușa. Până la urmă trebuie să existe și uh, acel um, zgomot sau fascicul de uh, lumină care îl ajută să deschide și acesta trebuie să fie statistica. Uh, deci, putem într-un fel să instrumentalizăm rezultatele statistice. Trebuie să facem acest lucru. Sigur, va necesita um, eforturi, dar trebuie să primim un răspuns din partea Comisiei din acest punct de vedere, pentru că Există și un comitet consultativ european în ce privește rezultatele statisticii. Trebuie să plasăm accentele pe acele rezultate ale statisticii care să ne ducă la concluzii responsabile. Deci, sigur că pot să apară în ce privește gospodăriile și modificări uh, uh, destul de alerte și care pot să uh, ducă la concluzii privind aceste schimbări în stilul de viață. Și uh, după aceea, deschiderea față de problematica mediului mi se pare a fi deocamdată foarte uh, slabă. Iar Comisia cred că ne va răspunde Eh, poate că va exista și eh, reformarea unui alt tip de regulament. Să nu uităm eh, acest aspect. Mulțumesc. Voi da cuvântul din nou Comisiei pentru 5 minute, pentru că au fost introduse în discuție o serie de elemente, dar poate că uh, veți putea să vă referiți și la propunerea um, acestui sistem de reverberații pe care îl menționa colegul nostru. Mulțumesc tuturor pentru comentariile care au îmbogățit această discuție și pentru întrebările care au fost adresate. Voi încerca să vă furnizez câteva informații în legătură cu diversele aspecte introduse în discuție. Problema conformității acestui regulament cu alte uh, tipuri de uh, regulamente. E clar că tot ceea ce întreprindem trebuie să corespundă cu un fel de regulament cadru. Trebuie să existe o coerență a demersurilor noastre cu alte regulamente. Evident că ținem seama de acest lucru este cât se poate de limpede. În ce privește definițiile? Există o serie de definiții care au fost propuse. Sigur că vreau să spun că obiectivul acestui articol 2 din regulament nu este să avem o listă de termene statistice. Am încercat să introducem ceea ce este esențial pentru o înțelegere corectă și uh, care să permită o aplicare corectă a acestui regulament. Deci, o serie de definiții mm, propuse sunt admisibile din punctul nostru de vedere, dar în legătură cu altele, cred că trebuie să regândim puțin lucrurile, pentru că trebuie să ne concentrăm pe definițiile care sunt uh, strict necesare dacă introducem și altele, s-ar putea să complicăm lucrurile și să nu mai fie la fel de clare. Conformitatea cu codul de uh, practică în domeniul statistic este clar că uh, va trebui să îl introducem. În ce privește natura ambițioasă a acestui regulament și mai ales în legătură cu primul an de implementare, care este anul 2019, uh, da, este într-adevăr o provocare, este foaia de parcurs asupra căreia lucrăm în clipa de față. În legătură cu veniturile, consum și uh, nivelul de bunăstare, avem uh, aceste elemente de bunăstare introdus, dar trebuie să ne gândim cum îl devenim și colaborăm din acest punct de vedere uh, cu Banca uh, Centrală Europeană și cu băncile naționale, pentru că nu ă, trebuie să dublăm eforturile băncii centrale europene din acest punct de vedere al ă, proprietății. În ce privește comparabilitatea internațională, da, este un deziderat, definițiile noastre, conceptele cu care operăm sunt cele cu care operează și Națiunile Unite. Deci, din acest punct de vedere, comparabilitatea pe plan internațional este garantată. După aceea, încercarea de a găsi un echilibru între limitele de timp, flexibilitate, comparabilitate, încercăm să creăm și aici un echilibru, astfel încât uh, statisticile noastre să fie relevante și să nu vină prea târziu față de momentul necesității. În ce privește anchetele legate de uh, situația gospodăriilor. Da, este un domeniu important, e vorba de coșul zilnic, de prețuri, dar între acum și uh, finalul uh, perioadei de 10 ani, uh, sondajele noastre vor fi continuate conform practicilor actuale. Nu stopăm nimic, doar modernizăm. Aș dori de asemenea să vă asigur că ținem seama de elementele perspectivei sociale, noi moduri de viață, fenomene noi, migrație, integrarea migranților, problemele de mediu, condițiile de viață. Ținem seama de toate aceste elemente și există un comitet european consultativ, ESAC, cum îl numim noi, și ținem seama de opiniile formulate de acest uh, comitet consultativ. A fost făcută o observație că domeniul pieței muncii ar putea să fie mențion, denumit ca domeniul al forței de muncă. Dar forța de muncă implică atât persoanele care lucrează, cât și cei care se află în căutarea unui loc de muncă. Deci uh, ar fi un concept mai larg, uh, de aceea domeniul piața, am numit domeniul piața muncii și uh, sondajul a fost numit sondaj privind forța de muncă. După aceea, datele regionale și datele locale. Este un domeniu dificil uh, pentru că aici consumatorul uh, constituie un element esențial și încercăm să furnizăm informații uh, la un nivel actualizat. Deci, trebuie să avem studii de fezabilitate în vederea unor date comparabile. Domnule președinte, cred că pe scurt acestea au fost câteva elemente în legătură cu care am dorit să reacționez. Și noi vă mulțumim pentru aceste răspunsuri. În ce privește foaia de parcurs, adoptarea va avea loc uh, pe uh, 30 martie. Și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor referitoare la garanția pentru tineret. Din păcate, raportorul nu este prezent. Îi dau cuvântul doamnei Trebesius. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele colegului meu, raportoare din partea grupului ECR, Iana Zignanska. Noi am dedicat mari eforturi programelor dedicate tinerilor, mai ales capacităților lor profesionale și uh, a fost vorba și despre implementarea uh, inițiativei privind ocuparea forței de muncă din rândul tinerilor și uh, Avizul meu se referă la garanția pentru tinere și monitorizarea uh, implementării acestei garanții pentru tinere. Trebuie să existe această legătură între avea pentru tinere și inițiativa Uh, pentru ocuparea uh, forței de muncă a tinerilor. Trebuie să incorporăm în proiectul textului o serie de elemente. Garanția pentru tineret este un fel de angajament politic în procesul de reformă din statele membre în această direcție iar statele membre au fost de acord să îmbunătățească serviciile destinate tinerilor, astfel încât talentul lor să nu se risipească. Trebuie să ne bazăm pe capacitățile preexistente ale serviciilor de ocupare a forței de muncă, îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Este motivul pentru care încurajez statele membre să întreprindă mai mult pentru ca scopul garanției pentru tineret să creeze și parteneriate și să uh, fie stimulată uh, dezvoltarea capacităților profesionale ale tinerilor. Cel de-al doilea element se referă la faptul că pentru a uh, valorifica potențialul acestei scheme pentru tinere, trebuie să ne gândim și la grupurile mai vulnerabile, iar serviciile să fie la dispoziția tuturor tinerilor uh, pentru uh, pentru a nu exista doar grupuri avantajate. Iar în ce privește uh, Curtea Europeană de Conturi, a fost publicată săptămâna trecută o analiză de cost-eficacitate de care vom ține seama. Și mă interesează uh, acum uh, punctul dumneavoastră de vedere în acest context. Mulțumesc din partea PP Sofia Ribeiro, care o înlocuiește pe doamna Agnieszka Kolowska vă da citire acestor însemnări. Performanța pe piața tinerilor s-a îmbunătățit din anul 2013. 14 milioane de tineri au avut acces la garanția pentru tineret și 9 milioane au beneficiat de o ofertă. De aceea este important să subliniem că această garanție pentru tineret trebuie să stimuleze politici suplimentare în acest domeniu în ce privește uh, uh, șomerii și pregătirea lor profesională. Dar garanția pentru tineret încă nu uh, a fost uh, o ofertă pentru toți tinerii absolvenți uh, de școală. Obiectivul final al garanției pentru tineret, pentru a um, veni în întâmpinarea necesităților și pentru a permite integrarea durabilă a tinerilor pe piața muncii, trebuie să fie valorificată. Din păcate, în statele membre încă nu există o analiză uh, completă a populației specifice care uh, necesită accesul la această garanție și uh, uh în felul acesta oferta prin garanția pentru tineret nu poate fi valorificată în totalitate. Deci trebuie să uh, fie identificată forța de muncă uh, inactivă și uh, trebuie să ne concentrăm uh, pe acele necesități care nu sunt înregistrate și care nu sunt acoperite de sistemul actual. Este nevoie de o mai bună cooperare între actorii direct interesați, cum sunt serviciile uh, de angajare a forței de muncă în cadrul unor parteneriate public-privat. Povara administrativă, garanția pentru tineret uh, este câteodată percepută și ca uh, putând să creeze o povară administrativă. Pe de altă parte, trebuie să existe oferte corecte pentru tineri de angajare sau de training de-a lungul uh, mai multor luni uh, pentru a își uh, completa pregătirea. După aceea, în legătură cu punctul 6 al avizului, este nevoie să nu existe abuzuri repetate în ce privește ofertele prin garanția pentru tineret tinerii uh, trebuie să obțină oferte uh, de calificare adecvate indivizului. Această poziție se va reflecta în amendamentele pe care uh, raportoarea din umbră, doamna Agnieszka, le va înainta și care așteaptă cu interes colaborarea cu ceilalți raportori din umbră pentru amendarea acestui aviz. Mulțumesc din partea grupului ALDE doamna uh, Martina Dleabaiova. Mulțumim pentru uh, proiectul uh, de raport din partea Comisiei pentru Control Bugetar de Ocuparea Forței de Muncă. Am o contribuție Există și un raport al Curții Europene de Conturi privind șomajul în rândul tinerilor și eficiența cost-eficacitatea garanției pentru tinere. Deci a fost foarte interesant ca pe, ă, să putem discuta cu doamna Ivanova pe data de 25 aprilie acest ă, raport al Curții de Conturi. Noi sperăm ca în uh, raportul nostru să putem integra elementele care vor decurge din uh, această dezbatere. Iar din perspectiva Comisiei de Control Bugetar, uh, important ar fi că există date statistice foarte binevenite în raportul Curții um, de conturi și eu cred că nu ar trebui să căutăm doar erorile din uh, în cheltuirea fondului care a fost la dispoziția acestei garanții, ci să vedem ce soluții putem găsi pentru viitor ca să nu repetăm greșelile făcute în trecut. Un alt element care este important și mă bucur că este inclus în uh, avizul nostru, trebuie să existe un schimb de bune practici pentru că acest aspect este crucial. Vorbim adesea de bunele practici din Europa, dar nu încercăm să le valorificăm. Și dacă au existat uh, experiențe încununate de succes în anumite regiuni, în anumite state membre, ele trebuie să fie promovate. După aceea, obiectivele trebuie să fie realiste și uh, măsurabile și a existat o discuție în Comisia de Control Bugetar în legătură cu sensul conceptului de ofertă de înaltă calitate. Uh, pentru că trebuie să avem din acest punct de vedere și eficiența respectivei uh, uh, oferte. Trebuie să vedem dacă ele corespund profilului participanților, cererii existente pe piața muncii. Și mie îmi place această definiție, pentru că de multe ori ducem lipsă de definiții. Deci eh, trebuie să vedem cum vom măsura până la urmă această ofertă de înaltă calitate. O altă chestiune pe care doresc să o menționez și cred că este de o importanță crucială este vorba de cooperarea la nivelul cu eh, toate nivelurile de guvernanță pentru că eh, aici există poate un amestec între nivelul local, regional, național, al statului național și nivelul european. Asistența tehnică din partea Comisiei Europene trebuie să fie adecvată și necesităților regiunilor. Și în legătură cu aceste aspecte poate voi înainta unele amendamente, dar oricum mă bucură activitatea desfășurată de Iana eh, Zitnanska. Mulțumesc foarte mult! Merci pour la... Mulțumesc din partea GUE, doamna López Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. Este pentru a doua oară când Curtea de Conturi ne spune în ce măsură își face, uh, își face treaba comisia noastră. Cu siguranță că acest program este necesar, însă el nu funcționează corect austeritatea cerută de către Comisie, ce face astfel ca fondurile europene să fie unul dintre rarele mijloace de finanțare a politicilor în domeniul ocupării. În Spania, de exemplu, avem parte de austeritate bugetară și tăieri bugetare succesive, mai ales în acest domeniu al ocupării forței de muncă. Din nefericire, nu există niciun fel de control asupra calității serviciilor cu privire la orientare, formare, Um, însoțirea persoanelor respective, nici măcar a integrării grupurilor celor mai vulnerabile. Chiar se permite ca o parte din fonduri să fie folosită pentru a subvenționa IMM-urile care angajează tineri uh, doar pentru că este vorba despre o forță de muncă mai ieftină și acești tineri sunt concediați din momentul în care compania nu mai primește subvenții. trebuie să fie consultate sindicatele la nivel statal, dar și în regiunile autonome. Doar așa îi putem ajuta pe lucrătorii tineri. S-a repetat, problema aceasta a șomajului tinerilor este o problemă structurală, macroeconomică. Deci, dincolo de aceste programe, trebuie să relansăm investiții publice pentru a schimba modelul de producție. Trebuie de asemenea să schimbăm și fiscalitatea pentru a avea o adevărată politică de redistribuiri. Doar așa vom putea răspunde nevoilor populației tinere aflate în această situație gravă de șomaj. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor, doamna Rentke. Mulțumesc și mulțumiri și raportorului din partea noastră. Cred că ea a menționat foarte multe puncte importante pe care trebuie să le subliniem și noi în dezbaterea referitoare la monitorizarea garanției pentru tineri. Cu toții ne dorim ca acest program să fie un succes, însă am avut o audiere acum trei săptămâni pe această temă și avem și raportul Curții de Conturi și acestea au arătat că trebuie să ținem cont de un lucru. Programul este foarte tânăr, deci nu putem să ne pripim la concluzii, pentru că uneori, în anumite cazuri, nici măcar nu avem toate datele necesare. Totuși, este necesară o monitorizare atentă, pentru că trebuie să controlăm fondurile pe care le investim, dar și pentru a vedea cum putem să îmbunătățim garanția pentru tineri ca instrument, astfel încât aceasta să aibă un succes mai mare. Sunt de acord cu ce au spus unii dintre colegi. Există foarte multe diferențe în felul de a implementa acest program în diferite state membre. Cred că este nevoie de un schimb de bune practici, dar și să le spunem statelor membre uh, că nu au uh, succes întotdeauna și că ne dorim îmbunătățiri pe alocuri. Doresc să mai subliniez încă două aspecte. În primul rând, ce s-a spus la alineatul 4 în raport. Cum putem să țintim mai bine aceste măsuri și să le aplicăm mai bine anumitor grupuri de tineri? Se întâmplă adesea ca programele propuse să ajungă la anumiți tineri care poate nu au nevoie de ele cel mai mult, dar la ei ajung cel mai ușor. Ei sunt cei mai accesibili. Noi ne dorim ca această măsură să ajungă la toți tinerii, mai ales la cei vulnerabili. Al doilea aspect pe care îl voi sublinia și în amendamente este faptul că această garanție trebuie să fie un instrument pentru a da perspective tinerilor, dar nu poate să sub, sub, uh, suplinească, să înlocuiască politicile active pe piața muncii. Această garanție singură, împreună cu inițiativa pentru angajarea tinerilor, nu poate să contrabalanceze greșelile care au fost făcuse, făcute în politicile macroeconomice. Dacă tot criticăm acest program, trebuie să analizăm și ce trebuie să schimbăm noi la nivel european în materie de politici macroeconomice pentru a face astfel încât această politică, acest, acest program, uh, Garanția pentru tine să fie un succes. Mulțumesc! În ceea ce privește calendarul, Termenul limită pentru amendamente este 25 aprilie la ora 12. Adoptarea în comisie va fi în 21 sau 22 iunie. Uh, votul în comisia cont va fi 12-13 iulie și probabil că în plenară se va vota în uh, mai. Uh, dacă nu mă știu, 25 aprilie e sărbătoare națională în Portugalia. Uh, oricum vă așteptăm și oricum vă doresc să profitați, să vă bucurați din plin de uh, weekendul lung care ne așteaptă și de sărbătorile pascale. Mulțumesc!